Okay, good morning, friends. We're about to start, but I'm going to invite Mr. Hampel up to the podium because we have a seat for you here. So, good morning. Bună dimineața tuturor și bine ați venit. Spre deosebire de anunțurile care v-au fost făcute poate înainte, această ședință de azi dimineață va fi condusă de mine și nu de Claude Moraes, care își cere scuze. În ultima clipă a intervenit un program pe care nu l-a putut amâna, așa că mă tem că va trebui să vă uh, întrețineți cu, uh, mă tem că va trebui să întrețineți cu mine. Uh, avem o întâlnire cu 29 de membri ai parlamentelor din 14 state membre, cam jumătate, dacă nu mă înșel, Eh, deci eh, vom avea o dezbatere foarte interesantă. Eh, sper că anul viitor, când vom repeta aceeași întâlnire, vom avea participanți din toate statele membre. Tema discuției noastre de astăzi este democrația, ordinea de drept și drepturile umane, umane drepturile omului. Am vorbit în ultimele luni și în ultimii ani foarte mult despre aceste subiecte. Uniunea Europeană de multe ori este definită prin termeni practici, cooperare în domeniul justiției, piața internă, Uniune energetică, deci termeni economici. Dar trebuie să nu uităm că Uniunea Europeană, în primul rând, este o Uniune a valorilor, consacrată în articolul 2 a tratatelor și este practic cel mai important articol din, din tratat. Uh, lumea ar crede că articolul 1 e cel mai important, dar articolul 1 e așa, de salut. Articolul 2 este cel care uh, stabilește și consacră aceste uh, valori despre care vă vorbeam. Formularea este excelentă și formularea e bună, dar este doar rezultatul muncii unor diplomați. Sunt vorbe care trebuie transpuse în fapte. Așa am și simțit uh, noi în ultimii ani. Am considerat că trebuie să punem în practică aceste valori. Ce înseamnă, de fapt, valori împărtășite? Ce înseamnă aceste valori? Cum trebuie ele împărtășite? Am avut o uh, sesiune legată de Brexit înainte de această reuniune și imediat am uh, intrat în discuții privind uh, cei care vin la noi, care pleacă de la noi. Am avut și discuții pe tema migrației. Uh, vorbeam despre migranții care trebuie să îmbrățișeze valorile noastre. Dar ce sunt valorile noastre uh, împărtășite? Este un, un fenomen viu pe care trebuie să-l definim și să-l punem în aplicare la nivel european, național, regional și și chiar local. Vorbim despre azil, când vorbim despre azil, despre migrare, de, despre poliție, cooperare polițienească și judiciară, combaterea terorismului, dar și când vorbim despre cooperare pur economică, trebuie să fim, să putem avea încredere unii în alții și trebuie să putem lucra, colabora pe baza acelorași principii și valori trebuie să putem avea încredere în sistemul partenerilor noștri, de pildă sistemul judiciar, de pildă trebuie să ne asigurăm că avem aceeași bază pentru lupta împotriva corupției. În toate sectoarele politice trebuie să ne asigurăm că pornim de la aceleași premise, de pe aceleași uh, fundații. Parlamentul European în ultimii doi ani a pregătit o propunere pentru un mecanism sau pact, cum îl numim noi, pact pentru democrație, ordine drept și drepturile omului. Pentru că considerăm că în Uniunea Europeană există suficiente instrumente legislative uh, pentru a pune în aplicare anumite standarde de mediu, reguli anticartel și așa mai departe, dar nu avem foarte multe instrumente și oricum nu foarte puternice pentru susținerea valorilor părtășite la articolul 2 din tratat. Și anul trecu- anii trecuți s-au adunat exemple foarte clare care au arătat că în lipsa instrumentelor adecvate s-a ajuns în situații foarte dificile și la discuții foarte aprinse. Tocmai de aceea, anul trecut, Parlamentul European a adoptat un raport pe care am avut plăcerea să îl redactez împreună cu mai mulți colegi care cu siguranță vor lua Și mecanismul pe care l-am uh, imaginat și pe care îl propunem se bazează pe mai multe principii. Mai întâi, toate statele membre trebuie să beneficieze de tratamente egale și trebuie să fie evaluate după, măsuri, după aceeași măsură. Trebuie să există reguli, indici obiectiv pentru aceasta. În al doilea rând, mecanismul trebuie să fie unul de monitorizare permanentă, nu prin sondaj, nu doar atunci când există indicii că ar fi probleme într-un stat membru, ci că trebuie să existe deci o monitorizare permanentă a situației. Trebuie ca monitorizarea să se bazeze pe evidențe. Și nu trebuie să reinventăm roata, pentru că avem uh, deja instrumente cum ar fi tabela de scor în domeniul justiției avem uh, monitorizarea pentru pluralismul mass media, avem uh, rapoartele specifice de țară, avem mecanismul de cooperare și verificare pentru România și Bulgaria. Deci există deja instrumente care sunt folosite în prezent, pe care dacă le-am uh, comasa, am putea obține un mecanism foarte bun de monitorizare a situației democrației, ordinii de drept și drepturilor omului. Un principiu foarte important și asta constituie subiectul nostru de dezbatere azi, vizează cooperarea cu, uh, statele, cu parlamentele naționale și dezvoltarea acestei cooperări. Uh, cooperarea nu poate funcționa fără sprijin direct din statele membre. Trebuie să existe standarde împărtășite pentru asta. Și trebuie să facem uh, ca această cooperare să fie gestionată împreună de noi toți. Noi aici în Parlamentul European ne vedem zilnic și avem zilnic posibilitatea de a ne um, înfrunta ideile, conceptele, de a înțelege uh, ce fac unii, ce fac alții și de a găsi un numitor comun pentru încredere reciprocă. Dar este dificil să obții aceeași situație de încredere reciprocă când nu te vezi frecvent sau nu te vezi în mod regulat. Și noi de aceea ne dorim ca acest dialog cu parlamentele naționale să devină un exercițiu eh, anual. Ne-am bucura, însă dacă dincolo de aceste momente mai solemne am avea și alte ocazii de a ne întâlni și eh, atunci când am elaborat acest eh, raport, am propus ca fiecare parlament național să numească un raportor permanent pentru relația cu Parlamentul European pe subiectul acesta specific al democrației, eh, reguli, ordini de drept și eh, dreptul omului. Eu sper că colegii din Parlamentele Naționale ne vor face sugestii noi și ne vor arăta cum văd ei, cum vedeți dumneavoastră, dragi colegi, această colaborare, cum ar trebui să gestionăm această dezbatere pe marginea valorilor împărtășite. Întâlnirea de la micul dejun de lucru mi s-a părut, de azi mi s-a părut foarte utilă și importantă. Uneori, um, unele întâlniri uh, mai limitate ca număr de participanți, dar informale, uh, fac mult mai mult decât uh, o conferință oficială în stabilirea acestei încrederi reciproce. Cred că am spus mult, uh, prea mult uh, în introducere. Cum vom proceda? Am, vom avea două grupe de lucru. Vom avea uh, discursuri introductive, mai întâi pentru primul grup de lucru doi vorbitori, uh, care vor lua cuvântul timp de câte 10 minute fiecare, după care deschidem uh, dezbaterea uh, pentru întrebări și răspunsuri. Uh, membrii Parlamentului uh, uh, își vor ridica mâna pentru a se înscrie la cuvânt, eu îi recunosc. Membrii Parlamentelor Naționale, vă rog să, vă, să ridicați mâna și atunci uh, ușierii care circulă pe coridoare vă vor aborda, vă vor nota numele și uh, funcția și uh, vor înregistra luarea dumneavoastră de cuvânt. Eh, deci, eh, listele de înscriere la cuvânt eh, sunt albaste pentru prima sesiune și galbene pentru cea de-a doua sesiune. Vom încerca totuși să rămânem cât de informal posibil și vom încerca să dăm cuvântul unui număr cât mai mare de colege și colegi. Vă rog să dați dovadă de autolimitare în intervențiile noastre, intervenții limitate la două, maxim trei minute ar fi foarte utile. Trecem la deschiderea primei sesiuni și îl rog pe domnul Fonseca Murillo, aici lângă mine, să ia cuvântul. Este director general adjunct al DG Just, Direcția Generală pentru Justiție și Protecția Consumatorilor în Comisia Europeană. După care voi invita pe domnul Václav Hampel, președintele eh, Comisiei de Afaceri Europene în Senatul eh, Republicii Cehe. Tot 10 minute, după care deschidem dezbatere. Domnule Murillo, aveți cuvântul. Thank you very much, Missy. Mulțumesc foarte mult, doamna Inveld, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. În primul rând vreau să mă scuz în numele vicepreședintului Franz Timmermans, care n-a putut să vină la această ședință În, în anii 90 uh, am participat cu președintele Jacques Delors la întâlnirea solemnă legată de uh, politica azilului și mă bucur că astăzi, după atâta vreme, discutăm într-un context interparlamentar această rezoluție a Parlamentului European privitoare la stabilirea mecanismului de democrație, statul de drept și uh, drepturi fundamentale. În rezoluție se arată munca deosebită uh, de dumneavoastră, doamnă Inveld. Domnul prim vicepreședinte Timmermans și Comisia sprijină pe deplin uh, obiectivele urmărite prin rezoluție. Să ne asigurăm că uh, valorile comune sunt respectate, sunt aplicate. Iar acum întrebarea este să se pună în practică faimosul articol 2 din tratatul uh, TUE. Dar chestiunea aici nu vizează obiectivele în sine, ci vizează modalitățile practice de a atinge aceste obiective. Astfel, Comisia sprijină pe deplin ideea din rezoluție pentru a avea un dialog interparlamentar între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Sper sincer că întâlnirea aceasta interparlamentară de astăzi nu va fi doar un eveniment uh, singular, ci va fi începutul unui dialog fructuos, constructiv între parlamentele naționale și Parlamentul European uh, în legătură cu modul în care se pot implementa și respecta valorile noastre comune în Uniunea Europeană. Cred cu fermitate că trebuie să facem uh, lucruri comune, să ne înțelegem în comun în legătură cu um, aceste valori împărtășite pe plan european, pe plan național, de asemenea. Există o serie de chestiuni importante care merită să fie discutate în acest dialog interparlamentar. De pildă, trebuie să ne gândim la modul cum, după cum putem să ne asigurăm că rapoartele existente pe drepturi fundamentale, stat de drept și democrație, nu numai că sunt discutate pe plan european, dar și pe plan național, mai cu seamă în parlamentele naționale. În acest sens, ideea subiacentă din această rezoluție este de a avea o serie de date și rapoarte pe plan european care să devină mai accesibile pentru cei din statele membre și asta cred că întrunește un sprijin deosebit. Comisia de la Veneție, Consiliul de la uh, Consiliul Europei, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, ONG-urile cu toate le se ocupă de monitorizarea situației democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale în Europeană. Și toate aceste rapoarte de la aceste entități și agenții merită atenția noastră pe plan european și național. EFRA, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, are un rol deosebit de jucat aici pentru că poate să uh, facă accesibile și cât se poate declare informații interesante pentru statele membre interesate. În acest dialog interparlamentar se vor discuta diferitele opțiuni posibile pentru un nou mecanism care să ne ajute să uh, propășim valorile noastre comune. Bineînțeles, uh, rezoluția Parlamentului privind impactul uh, asupra democrației, dreptul omului și așa mai departe, este un instrument deosebit uh, și de la Parlamentul European, dar vrem să avem și părerea dumneavoastră a parlamentelor naționale. Există însă mai multe aspecte de reamintit aici. Consiliul, în 2014, aș reaminti, a stabilit un dialog privind statul de drept. <coughs> Iar noiembrie anul trecut, dialogul a fost început cu majoritatea statelor membre, sublinind că aceste discuții trebuie să uh, continue în mod mai frecvent, mai eficient, să se obțină mai uh, multe rezultate mai eficiente, s-a spus. E bineînțeles important că uh, acest dialog pe statul de drept să se revalueze la sfârșitul lui 2019 și de ce nu să devină un exercițiu de evaluare uh, reciprocă anual mai încolo. Vicepreședintele Timmermans a subliniat deja și o știți și dumneavoastră, doamnă Inveld, că anumite idei din rezoluția dumneavoastră uh, pun niște semne de întrebare pentru noi la comisie și niște dubii, mai ales fezabilitatea unui raport anual și a unui ciclu de politici pe dreptul um, drepturile omului și așa mai departe, pregătit de niște experți. Aici, vicepreședintele Timmermans a spus că, din punct de vedere politic și practic, s-ar putea să fie foarte dificil să găsim un teren comun prin acordul interinstituțional pentru că toate părțile să fie mulțumite. Consil, comisia consideră că în această etapă cel mai bine ar fi să se folosească instrumentele existente, ca să nu existe suprapuneri inutile. Avem instrumente deja existente care pot să se completeze unele pe celelalte și pentru Asta pentru a promova valorile noastre comune. Vreau să reamintesc astfel că Comisia și-a stabilit propriul uh, cadru privind statul de drept și el se aplică, de pildă, astăzi în cazul Poloniei. Asta înseamnă, în mod evident, că Comisia consideră că protecția statului de drept este foarte importantă. Astfel, Comisia se bucură și de faptul că Parlamentul dumneavoastră a considera că aceasta este o idee bună. Toate instrumentele actuale sunt foarte bune în sensul acesta. Comisia continuă să sprijine statele membre pentru a și îmbunătăți acestea um, tot ce înseamnă partea de asistență judiciară prin niște fonduri special dedicate și veți avea tocmai în următorul uh, panel um, o prezentare a acestor inițiative, ediției raportului 2017. Pentru ca lucrurile să se petrească bine pe teren, respectarea drepturilor fundamentale, Comisia sprijină și aici o serie de instrumente, cooperare între judecători, procurori uh, și activiști uh, și agenții pentru drepturile omului din statele membre. De asemenea, Comisia acordă o intenție de, atenție deosebită uh, sporirii conștientizării uh, statelor membre în legătură cu posibilitatea de a aplica principiile statului de drept. Cât privește aplicarea drepturilor fundamentale în practică, Comisia face astfel încât instrumentele actuale special dedicate să fie cât mai bine utilizate. Vorba încă o dată de conștientizare. Conștientizare inclusiv a existenței acestor instrumente și aplicarea lor pe plan uh, național. Iar Comisia încurajează EFRA pentru ca lucrurile să fie mai bine înțelese din punct de vedere al provocărilor pe plan social <clears throat> în toate statele membre și pe plan comunitar. Comisia este pe deplin angajată în continuare, astfel încât Uniunea Europeană să devină parte la Convenția pentru Drepturile Umane. Asta ar însemna drepturile noastre comune, statul de drept și o coerență în raport cu ce facem noi în Europa pentru drepturile umane. Mai mult decât atât, Comisia continuă să evalueze modul în care instrumentele actuale pot cel mai bine să fie folosite și asta înseamnă și dialog continuu cu parlamentele naționale. Sunt convins că o discuție interparlamentară pe diferitele opțiuni în discuție ne vor ajuta pe toți să găsim cea mai bună modalitate de a face progrese împreună doamnelor și domnilor. În încheiere, discutăm despre valorile noastre comune, despre munca noastră în comun. Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană este o răspundere comună împărtășită de toate instituțiile, atât europene cât și naționale. În condițiile în care reflectăm cu seriozitate la viitorul Europei, este foarte bine că astăzi Parlamentele Naționale și Parlamentul European vor să lucreze împreună pe aceste chestiuni atât de importante. Comisia Europeană a, are o, un document ce privește viitorul Europei și aici avem statul de drept, drepturile fundamentale, democrația ca și elemente centrale, pentru că asta înseamnă viitorul Europei și vă mulțumesc, doamnă Inveld, că veți lua în calcul și această contribuție a noastră și am vorbit aici în numele vicepreședintului Timmermans. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Mă bucur foarte mult de ce spuneți, pentru că întotdeauna vrem să facem mai mult și mai bine. Asta facem noi la Parlament. Acum dau cuvântul domnului Hampel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Democrația, pluralismul, statul de drept și respectarea drepturilor uh, omului sunt, cred eu, cele mai importante valori și bunuri pe care le avem astăzi în Europa. Din păcate, istoria noastră europeană ne învață că democrația nu trebuie luată uh, ca atare, nu de-a gata, fascismul din Italia, din Germania, din trecut și recent istoria comunistă din blocul uh, fost sovietic uh, ne arată ce se poate întâmpla. Uneori chiar și în țări democratice au loc uh, derapaje și asta arată modestul de uh, dramatic faptul că democrația nu este ceva misterios și uh, închis într-un sanctuar, ci poate oricând să fie atacată. Iar datoria de a, ne, de a proteja democrația, de a-i asigura perenitatea, este ceva important, domnul se întrerupe. Și asta revine mai cu seamă fiecărui țări, fiecărui guvern, al fiecarei țări, iar uh, setea de putere este o tentație umană, omenească, și unii își doresc să ia mai mult decât uh, cele li se cuvine în politică și doresc partea leului, iar asta va exista întotdeauna. Uniunea Europeană s-a format uh, pentru solidaritate, pentru ajutor reciproc între noi și pentru a ne ajuta unii pe ceilalți uh, în lupta pentru o adevărată democrație. Și asta este foarte evident și logic. Mai mult decât atât, eu uh, am experiență în domeniul medical și deseori dau uh, exemple legate de funcționarea corpului omenesc dacă un organ, să zicem, nu funcționează bine, tot corpul se resimte. Așa și cu democrația. Dacă ea nu merge în anumite state membre, în mod direct sau indirect, până la urmă va afecta și restul uh, organismului european. Și în acest sens uh, vreau să spun că apreciez foarte mult și respect foarte mult toate încercările care sunt efectuate pentru a merge mai departe, pentru a avea idei noi legate de uh, modul în care ne putem ajuta între noi în lupta pentru această democrație. Asta pare ușor de spus, dar uh, mai greu de făcut. Ca să fie lucrurile într-adevăr uh, eficiente. În țara mea, ca să iau un exemplu, avem uh, un fel de sensibilitate pe plan național legată de influențele din exterior pe care anumiți politicieni, aș zice eu, uh, populiști uh, le tot invocă, dând vina tot timpul pe Bruselul cel rău. Uh, este clar că ei își doresc să capareze puterea mai mult decât se cuvine în mod democratic și ei și-au identificat foarte clar dușmanul în această bătălie deci sunt subiecte foarte sensibile, delicate, pe care trebuie să le luăm în considerare. Din punct de vedere juridic, legal, avem articolul 7, cum se știe foarte bine, din tratate, care este, bineînțeles, un mecanism de ultim resort de urgență în situații extreme, când lucrurile chiar că nu mai merg deloc și există încălcări um, în libertatea alegerilor, libertatea de exprimare și așa mai departe. <clears throat> Ehm, dialogul continuu și monitorizarea continuă pe plan european, ehm, așa cum sunt ele propuse de către Parlamentul European, dacă acesta să aducă vreo plus valoare sau nu, aici nu mai sunt sigur. Instrumentul propus este bazat pe discuții și pe dialog. Astea cu siguranță sunt importante și niciodată nu sunt suficiente sau prea multe. Acum Trebuie spus că, din punct de vedere practic, uh, nu e tot timpul simplu de pus în aplicare așa ceva. Oricum, e bine ca oamenii să se asculte unii pe ceilalți, să-și asculte argumentele <clears throat> și să nu uh, prevaleze emoțiile în detrimentul judecății. Se propune de asemenea un raport al experților ca și monitorizare și asta poate să fie o plus valoare, dar există și riscuri, poate să fie uh, perceput ca un fel de joc uh, de dat vina unul pe altul, motivat politic, care să uh, arate cu degetul anumite guverne, guverne care pot să spună că e vorba de amestecul în afacerile interne și așa mai departe. O astfel de percepție, dacă apare, e clar că un astfel, um, ar însemna că un astfel de mecanism ar deveni contraproductiv sau chiar uh, dă, dăunător. <clears throat> privește democrația, statul de drept, drepturile fundamentale, avem niște principii, standarde minime comune tuturor statelor membre. Dar există totuși pentru fiecare dintre noi tradiții și moduri în care facem lucrurile pe plan instituțional, deci lucruri diferite de la o țară la alta. Anumite chestiuni legate de drepturi fundamentale, cum ar fi drepturile sociale, rămân în discuția politică și dezbaterea politică și trebuie să fie decise de organisme politice și nu de experți. Așadar, e foarte greu ca instituțiile politice să continue să fie imparțiale condițiile în care se face o astfel de evaluare. Eu vin din mediul universitar și s-ar putea să predic împotriva proprii mele biserici și o să spun că uh, recursul la experți nu este ceva așa de grozav întotdeauna. Experții pot uh, să fie acuzați de faptul că ar fi partinici, uh, că n-ar fi obiectivi din punct de vedere politic. Dacă mă gândesc la un chirurg de decizia uh, de a te opera uh, sau nu uh, nu ține de o judecată politică, nu contează că omul acela, acel chirurg este de dreapta sau de stânga, dar când vine vorba de politică este altceva de un expert în afaceri sociale și politice, așadar. Și cât privește monitorizarea statului de drept și semestrul european, deseori se pune accentul prea mult pe chestiuni formale, dacă s-a adoptat o lege sau nu și nu ne uităm exact la ce s-a întâmplat în practică în uh, domenii cum ar fi uh, punerea în aplicare a statului de drept, în principiile sale de zi cu zi, în uh, comportamentul funcționarilor și așa mai departe. Și mă gândesc că instituțiile europene nu ar putea să procedeze la o astfel de monitorizare în acest context. Parlamentele naționale Aici nu văd în ce măsură parlamentele naționale chiar ar putea să uh, blocheze un mecanism de monitorizare a democrației. Mă gândesc la o țară vecina noastră, Austria, acum câțiva ani, în momentul în care începuse reflexia în legătură cu protecția democrației în Europa, vă amintiți de Haider și partidul său făcea parte din Parlament. Fusese ales la Parlamentul din Austria și vă dați seama ce dificil este ca un Parlament Național în acest context să facă ceva. Nu, nu, nu, nu vreau să zic nimic, dar uh, dau și o experiență de la mine din țară, din Republica Cehia, de la Senatul nostru, Uh, care este ales în mod diferit cu prerogative mai slabe decât cele ale deputaților din Parlamentul Ceh. Și la Senatul nostru avem și un sistem electoral uh, diferit după care sunt aleși senatorii. Asta înseamnă că șansele ca ambele camere să fie deminate de același partid uh, sunt foarte reduse. Senatul nu poate să blocheze legislația ordinară, nici să influențeze mersul lucrurilor, dar este un gardian al sistemului constituțional, pentru că în lipsa acestui uh, rol, orice amendament la Constituție um, chiar nu poate să fie votat. Iar uh, judecătorii de la Curtea Constituțională în țara mea sunt numiți prin consimțământul Senatului de către președintele Camerei, și uh, indiferent de ce majoritate se petrece la deputați. Și nu mai am timp, dar uh, aș mai spune ceva în legătură cu o monitorizare regulată comună pe plan european a sistemului judiciar. Vorba de costul și de durata acestor uh, proceduri, lucruri care se tot discută în diverse țări. Cred că uh, asta poate să semne interfereze în sistemul judiciar dintr-o țară și poate să apară și problema implicării guvernelor uneori. Tot așa mă gândesc la experiențele din țara mea și uh, mă gândesc la instituția unui procuror, uh, procuror național. În sfârșit, menținerea nivelului și calității democrației Aici trebuie să ne gândim cu multă atenție la protecția uh, unor mass media independente. Vă mulțumesc foarte mult! Very much for that. Uh, Mulțumim foarte mult pentru această intervenție foarte bogată. Înainte de a începe dezbaterea, aș dori să fac câteva observații ca raportor. Aș dori să uh, corectez o neînțelegere, uh, mai ales în ce privește Comisia. Ce nu propune Parlamentul e ca un grup de experți să monitorizeze toate statele membre și apoi să propună sancțiuni. Raportul ar urma să fie întocmit către comisie, însă procesul urmează să fie monitorizat de un grup de experți numiți în parte de către uh, statele membre, în parte de Parlamentul European, deci uh, va fi o participare foarte amplă, care vor încerca să facă recomandări. Deci uh, nu vor evalua și nu vor pedepsi niciun stat membru. Și cred că, având în vedere faptul că o parte din acest mecanism îl reprezintă dialogul, inclusiv dialogul interparlamentar, cred că împreună vom uh, fixa condițiile și vom uh, și vorbeați despre lumea științifică. Există foarte multe mecanisme de evaluare interpares, evaluări, controle și așa mai departe. Sunt mecanisme care se asigură că sistemul rămâne sănătos și puternic. Ați avut într-adevăr dreptate când spuneați că în trecut multe regimuri autoritare au ajuns la putere în mod democratic. Deci, avem nevoie de mecanisme pentru ca democrația noastră să rămână sănătoasă. Și asta se aplică și democrației europene. <coughs> Deci trebuie să dăm dovadă de, sau să facem autocritica. Nu e plăcut, câteodată e chiar dureros, dar e extrem de necesar și în legătură cu ce spuneați uh, amândoi și care reprezintă miezul um, proiectului Parlamentului, e că acest uh, proces e important să fie nepolitic. Pentru că ce uh, mă deranjează uh, mm, poziția Comisiei Europene și a domnului Timmermans e că atunci că funcționează statul de drept, avem cadrul și îl aplicăm în cazul Poloniei. Nu cred că are dreptate, pentru că polonezii au impresia că îi dăm vina pe ei. De ce Uh, pe noi și nu vecinii și așa mai departe. Și vecinii fac prostii și n-au dreptate. Și, practic, uh, au întrucâtva dreptate. Știm cu toții că Comisia Europeană are tendința să critique mai ușor o țară uh, decât pe alta și aceasta din motive politice și e regretabil. Deci elementul de politici trebuie să fie eliminat de politică și de aceea Parlamentul European propune acest uh, mecanism care pune pe picior de egalitate toate statele membre. Toate vor fi uh, evaluate la fel și eu văd două avantaje. În primul rând că nu vom mai, uh, mai asista la o politizare a procesului și nimeni nu se va mai putea asculta, ascunde în spatele degetului, dar vom avea și criterii și norme pe care le vom pregăti împreună Poate că nu suntem cu toții întru totul de acord, dar dacă e rezultatul unui proces democratic, atunci va fi acceptat de către toată lumea și cred că e foarte important acest lucru. Uh, apoi, uh, spuneați că cum uh, procedăm cu parlamentarii care sunt vinovații cred că până la urmă, chiar dacă ai diferențe foarte mari, poți uh, până la urmă să uh, găsești uh, o uh, cale de mijloc. Practic asta e funcționarea democratică. Așa facem și în alte domenii, impunem sancțiuni uh, statelor membre uh, care nu aplică regulile în ce privește subvențiile de stat, regulile de mediu, de concurență și așa mai departe. Deci, uh, cam astea erau uh, propunerile mele uh, și concluziile de introducere. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Îi dau cuvântul domnului Paraschepulos, în primul rând, și după aceea domnului Șenkovski din Polonia. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-acordați cuvântul. E o adevărată onoare pentru mine să particip la o astfel de reuniune. E, e pentru prima dată când particip la o astfel de reuniune interparlamentară. După cum știți, țara mea este leagănul democrației, apărăm cu dinții drepturile, parlamentar, ă, drepturile fundamentale și suntem ă, cu totul ă, de acord cu obiectivele Comisiei noastre interparlamentare. Ne dăm seama câteodată că există totuși o diferență destul de mare între instituții și ce se întâmplă pe teren, la fața locului și cred că avem nevoie de mecanisme de monitorizare. Apoi, e nevoie și de o cooperare între nivelul european și uh, Uh, parlamentele din statele membre. sau în orice, în orice caz un mecanism care să reprezinte pe toată lumea sau un grup care să reprezinte toate nivelurile uh, și să fie o interfață între toate aceste puncte de vedere. Aș dori să fac o propunere care merge în această direcție, deci uh, care permite atingerea acestui obiectiv. Sunt de acord uh, cu cele spuse de domnul Hempel, respectiv că democrația și drepturile omului reprezintă o bogăție inestimabilă pentru Europa. Însă nu e vorba doar de o bogăție pentru Europa, ci o bogăție pentru pământ, pentru întreaga planetă. Dar totuși să nu uităm că democrația s-a născut în Europa. Deci cred că ar fi foarte util uh, pe plan uh, Uh, simbolic, dar și pe plan concret, ca în Europa să se înființeze un muzeu al democrației. Nu există un astfel de muzeu în Europa. Totuși, uh, să nu uităm că democrația este copilul Europei. Un astfel de muzeu ar fi foarte util din punct de vedere simbolic, dar ar putea, uh, ne-ar putea ajuta să vedem și ce se întâmplă în exterior și să avem o, o, cursuri de formare, de exemplu, în domeniul democrației și al drepturilor omului. Uh, știți că în istorie se lucrează foarte mult uh, cu simboluri, uh, cu obiecte, cu vestigii pe care le, am, le, le, pot, le putem folosi. Deci obiecte simbolice pentru democrație care ar putea să fie expuse într-un astfel de muzeu. Am putea avea un astfel de muzeu uh, la Atena, de exemplu, lângă Acropolis, dar uh, toate țările europene au cu ce să se mândrească, deci uh, Italia, Franța, practic toate țările europene au permis înființarea democrației, crearea acestei democrații pe care o împărtășim cu toții astăzi și deci cu toții ne-am putea da o mână de ajutor pentru a crea un astfel de muzeu, pentru a pune în valoare toate bogățiile democratice pe care le avem. Mulțumesc! Domnul Jinkowski Velsec uh, din Polonia, are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu consider că dialogul este întotdeauna necesar. Dialogul între statele membre, dialogul uh, între parlamentele naționale și Parlamentul European, între statele membre și Comisia Europeană, între parlamentele naționale și instituțiile europene. Dialogul este întotdeauna util. Mulțumesc pentru această invitație pentru dialog. Uh, aceasta dovedește că sunteți deschiși uh, de, uh, dezbaterii cu parlamentele naționale. Deci spunem da dialogului, dar spunem nu supravegherii. Acest mecanism de democrație, pentru democrație și drepturile omului și drepturile fundamentale, este, după părerea noastră, o propunere care nu are la bază parteneriatul și nici dialogul. Problemele cu statul de drept nu uh, aparțin doar la nivel de state membre. Constatăm că există foarte multe lacune democratice și la nivelul european. Și de aceea cred că pentru a ieși din acest impas, pentru a soluționa aceste probleme, ar trebui să avem un dialog bazat pe parteneri parteneriat. parteneriat. Uh, supravegherea ne deranjează foarte mult. În uh, titlul mecanismului figurează cuvântul rule of law, statul de drept. Ce este statul de drept? Statul de drept e reprezentat de către uh, activitățile care au loc în conformitate cu uh, respectarea legii. Ori, uh, propunerea dumneavoastră depășește articolul 7 din tratat și de aceea ne, de, ne deranjează. Această procedură este uh, descrisă uh, în amănunt, e procedura pe care statele trebuie să o uh, Uh, pune în aplicare atunci când dreptul nu este respectat în statele membre. Deci Comisia Europeană și-a depășit uh, competențele în 2014 când a uh, publicat pe pagina sa internet un comunicat în care propunea să completeze acest mecanism. Nu avea acest drept, nu avea dreptul să completeze acest mecanism. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că dacă statele membre ar fi de acord să se supună supravegherii din partea Comisiei sau Parlamentului European, ar fi, ar fi stipulat acest lucru în tratate dreptate. Ori nu au procedat așa. Deci această extindere abuzivă a dreptului uh, duce la uh, crearea unor drepturi care nu există prin uh, acest mecanism de supraveghere. Am putea să ne punem întrebarea următoare. Dacă unul dintre parlamentele naționale ar avea îndoieli în legătură cu Um, aplicarea dreptului de către Comisia Europeană. Mă gândesc mai ales la procedura cartonașului galben, care a fost de trei ori uh, folosită și apoi de trei ori uh, aruncată la coș, practic, de către Comisia Europeană. Ar fi o uh, situație la care s-ar uh, gândi Comisia Europeană. Cu toții putem avea îndoieli în legătură cu felul în care Comisia Europeană a acționat sau acționează. Conform tratatelor, de exemplu, Comisia poate să recurgă la Curtea de Justiție. E o procedură legală, dar nu poate să supravegheze, nu poate să facă muncă de uh, poliție. Parlamentul European nu este deasupra parlamentelor naționale. Noi suntem parteneri în acest proces democratic și trebuie să avem un dialog și să nu ne supraveghem unii pe alții. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă vă liniștește, dar în propunerea noastră Uh, spunem că și instituțiile europene ar trebui să facă obiectul acestui exercițiu de monitorizare. Domnul Șogor. <coughs> I'm sorry, I was listening on Ascultam, îmi cer scuze. O să vorbesc în maghiară de data aceasta. Uh, mă alătur uh, antevorbitorului meu. Și noi am dorit ca Comisia Europeană să, se, eh, să nu se amestece în competențele naționale. O, eh, o Constituție, ca și orice tratat, eh, pot fi revizuite oricând și tocmai de aceea este nevoie de un mecanism de monitorizare, pe cum îl propuneți săptămâna trecută, de la premier până la ministrul de externe, toată lumea a arătat că minoritățile își exercită drepturile într-un mod exemplar pentru Uniunea Europeană. În practică însă se constată că eh, traiul minorităților este din ce în ce mai dificil, nu sunt respectate obligațiile asumate înainte de aderare, nu este adoptată o lege a minorităților, este limitată utilizarea limbii materne, nu sunt retrocedate Eh, școlile, instituțiile minorităților. Eh, sunt eh, interpelați și interogați părinții care decid să-și dea copiii în școli cu predare în limba minorităților. Această situație însă nu este doar de la noi, ci există și în Slovacia, în Lituania, în Grecia, în alte țări state membre care desconsideră total tratatele. Da? Unele chiar spun că nu există minorități, eh, eh, unele spun că eh, există minorități, dar au legi insuficiente. Uh, în România există uh, uh, legi pentru protecția minorităților, dar aceste comunități sunt mereu atacate de prefecți, de organele descentralizate ale statului și tocmai de aceea avem nevoie de un mecanism care să poată supraveghea toate aceste instanțe și funcții în legătură cu respectarea tratatelor. Vă mulțumesc! Mulțumim. Domnul Dirca, din România, vă rog. Domnul Dirca, probabil că v-am uh, masacrat numele, îmi pare rău, l-am stâlcit rău. Nicio problemă. Doamnelor și domnilor de deputați, stimați invitați, sunt onorat să reprezint Parlamentul României cu ocazia dezbaterii interparlamentare cu tema stabilirea mecanismului Uniunii Europene pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale, rolul parlamentelor naționale. Doresc să exprim încă de la început că o temă de o asemenea importanță poate deschide calea către asumarea unor responsabilități sporite într-un domeniu complex care se regăsește în acest moment sub umbrela competențelor naționale a statelor membre. Uniunea Europeană s-a afirmat ca o organizație solidă și eficientă, care a demonstrat de-a lungul evoluției sale că deține instrumente și mecanisme capabile să asigure politici concrete și care se regăsesc în valorile și în principiile sale fondatoare. În ceea ce privește subiectul central al agendei, doresc să fac referire la articolul 4, aliniatul 2 din uh, tratat, precum și la componenta politică din cadrul criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, criteriile de la Copenhaga, respectiv articolul 6. Ținând cont de aceste două articole fundamentale pentru Uni Uniunea Europeană, dar și de actualitatea și varietatea deciziilor politice din uh, diverse state membre, în care pot exista în anumite momente unele derapaje, contrar normelor și principiilor europene la care ne raportăm, Poziționarea pe această temă trebuie să fie un efort conjugat al tuturor statelor membre în interesul comun al cetățenilor europeni. Definirea standardelor statului de drept la nivel european și orientarea către o formalizare a acestora trebuie să se regăsească în direcția de organizare și funcționare a Uniunii Europene. Pornit de la consensul statelor membre, consolidarea mecanismelor de monitorizare și control din domeniul democrației și statului de drept reprezintă un punct esențial în dezvoltarea <clears throat> viitoare a unei politici europene menite să amelioreze stadiul actual al respectării și bunei funcționări a statului de drept în toate statele membre. <clears throat> Dacă evoluțiile politice din interiorul statelor membre reclamă necesitatea implementării unui asemenea mecanism și dacă apariția unei politici europene care să răspundă acestor standarde se va materializa, Implementarea unor sancțiuni reale <clears throat> aplicabile tuturor statelor membre va reprezenta punctul de referință și nucleul în jurul căreia se va cristaliza eficacitatea unei asemenea politici. <clears throat> Așa cum bine cunoașteți deja, în România există în acest moment un mecanism de cooperare și de verificare, care s-a dovedit a fi un instrument eficient care a adus stabilitate și oportunitate, uh, oportunitate legislativă în domeniul respectării statului de drept extinderea un, ă, acestui tip de mecanism la nivelul tuturor statelor membre, în colaborare cu parlamentele naționale, merită dezbătut, respectând tratatele europene și principiile fundamentale ale Uniunii. <clears throat> nu în ultimul rând, doresc să reamintesc că România și-a îndeplinit um, cu prisosință toate, toate punctele impuse prin acest mecanism de cooperare și de verificare, astfel că în acest moment acest mecanism nu mai trebuie aplicat asupra țării noastre. Vă mulțumesc! Thank you very much. Next on my list, uh, Mr. Mulțumesc, domnul Didier Maria acum, Franța. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să salut inițiativa Parlamentului European Sigur că democrația este bunul cel mai uh, prețios uh, pe care îl avem, dar și cel mai uh, vulnerabil și orice inițiativă care vizează apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor trebuie să fie încurajată și salutată. Însă, în discursurile de la început s-a spus acest lucru, se iau unele inițiative de către Uniune, a fost creată o agenție, deci toate eforturile merg în aceeași direcție, însă cred că ar trebui să ne coordonăm mai bine toate aceste inițiative și să evităm suprapunerile, astfel încât concetățenii noștri să înțeleagă cât mai bine tot ce își doresc să facă instituțiile europene în, această uh, în această relație cu parlamentele naționale. Astăzi, în Europa, în anumite state membre, sunt uh, uh atacate puternic democrația, drepturile fundamentale, Uh, libertățile și, practic, uh, în aproape toate statele membre uh, se pot înregistra foarte multe progrese în multe domenii, de exemplu, în Franța, în ce privește independența justiției, libertatea preței, presei, egalitatea între bărbați și femei, sau respectarea drepturilor minorităților, sau uh, respectarea drepturilor migranților care au nevoie de protecție internațională, pentru a nu da decât exemplul țării mele, al Franței. Deci e nevoie de un mecanism de supraveghere și, practic, orice mecanism care ne permite să mergem în această direcție trebuie să uh, fie perfecționat. Dar nu ajunge să fii vigilent. Cred că în momentul oportun trebuie luate decizii pentru a crea proceduri eficient, eficiente după Uh, ce s-a epuizat uh, calea dialogului. Și pentru că articolul 7 din tratat, tratate să nu fie doar uh, o mențiune pe hârtie, ci chiar să fie pus uh, în aplicare atunci când e nevoie. Deci suntem pentru un mecanism integrat și cred că implicarea parlamentelor naționale în activitatea Parlamentului European și a Uniunii Europene este foarte importantă, e indispensabilă. Deci, acest mecanism ni se pare interesant, dorim să participăm la crearea lui, dar totul trebuie să se bazeze pe dialog. Dar după ce vom fi dialogat, va trebui ca drepturile fundamentale să fie respectate cu adevărat. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Revodenon. Merci, Madame la Présidente. Euh, Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să îl uh, salut pe colegul meu senator Didier Mali. Uh, doamnă președinte, sunt de acord cu cele spuse dumneavoastră în legătură cu faptul că e nevoie de uh, Uh, schimburi între Parlamentul European, uh, care e la fel de legitim prin alegeri de către cetățeni ca și uh, parlamentele naționale și parlamentele naționale. Am înțeles din intervențiile antevorbitorilor că practic cu toții împărtășim aceeași convingere, respectiv că trebuie să ne apărăm mai bine valorile, să se respecte drepturile fundamentale. Sunt uh, priorități uh, la fel de importante precum și funcționarea pieței uh, economice, care a stat și el la baza uh, temeliei Uniunii Europene. Sigur, am avut uh, schimburile europene, dar și valorile noastre comune. Și deci trebuie să ne asigurăm că respectarea uh, dispozițiilor cu privire la uh, circula, libera circulație a capitalurilor și a piețelor uh, trebuie să fie la fel de importantă ca și respectarea drepturilor peste tot în Europeană mă gândesc la tot ce se întâmplă în statele membre, dar și uh, la nivel european, în legislația europeană. Și mă bucur de faptul că am făcut, există această propunere și care a fost și adoptată de către uh, Parlamentul European, această propunere de mecanism care face obiectul dezbaterilor noastre și sper să ajungem la un teren comun pentru a uh, face pași înainte, pentru că instrumentele uh, Uh, comune juridice pe care le avem la dispoziție nu mai sunt suficiente, nu mai sunt eficiente. Uh, deci uh, avem nevoie de instrumente noi. Parlamentul European a votat pentru acest mecanism și salut atitudinea foarte deschisă a Comisiei. Cred că Consiliul și Parlamentele Naționale e foarte important să fie și ele implicate pentru ca noi cu toții să ne asigurăm că se respectă, dar într-adevăr este problema supravegherii, dar nu trebuie să o vedeți așa doar uh, pe partea negativă, ci uh, ca o dovadă a vitalității Uniunii Europene, fără de care Uniunea Europeană ar uh, dispărea și nu cred că toată lumea își dorește acest lucru sau cineva își dorește acest lucru. Deci trebuie să avem o abordare proactivă, constructivă, dar să ținem cont și de partea de calendar, care e foarte importantă. În 2019, vom avea alegeri, uh, să ne spunem că poate că peste 5 ani vom face pașii uh, necesari. Nu, cred că acum e momentul să acționăm, să ne asumăm răspunderea, să trecem la treabă și să nu uh, ne spunem că cineva atacă o instituție sau o țară. Nu așa este ne-am dorit ca toate valorile europene să fie respectate pentru toți cetățenii europeni. Deci că respectarea drepturilor și valorilor se face peste tot la fel. Și în momentul în care constatăm că aceste drepturi fundamentale sunt uh, încălcate, aceste infracțiuni nu trebuie trecute cu vederea, pentru că dacă nu, uh, nu mai are rost să lucrăm. Mulțumesc. Domnul Antonio Filipe din Portugalia. Muito obrigado, senhor presidente. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Această dezbatere este mai mult decât interesantă e și importantă. Și cred că um, în ceea ce privește principiile, nu este greu să găsim un numitor comun. Suntem state democratice care aparținem aceleiași Uniune Europene. Dar dacă facem un pas uh, mai departe înainte, atunci uh, ne lovim de cel puțin două probleme. Mai întâi, cine decide care este cea mai bună practică care este cel mai bun sistem electoral, ce, care este uh, cea mai bună transpunere a, unei, uh, a unui principiu legislativ. E foarte dificil să decizi asta. Și cred că nici nu putem să impunem cuiva ceva în de genul uh, ceea ce vă impunem de fapt, vă dorim cu toată intenția uh, cea mai bună. Deci, trebuie, trebuie de asemenea să punem întrebarea cât de, uh, cât de mare este legitimitatea democratică a instituțiilor europene. Pentru că cetățeanul nu este întotdeauna convins că ceea ce vine de la Bruxelles este într-adevăr democratic sau are o legitimare democratică. Și această lipsă de recunoaștere a unei uh, structuri, a unui nivel democratic uh, superior, creează probleme. Tocmai de aceea dezbaterea pe marginea unei uh, democrații aprofundate, consolidate, este necesară și trebuie continuată și Eh, trebuie continuată și în dialogul dintre parlamentele naționale și Parlamentul European. Trebuie să fim în același timp realiști. Dar eh, să spunem că pentru situația în care nu faceți asta și asta, vă amenințăm cu instrumentele XY, asta va crește și mai mult uh, neîncrederea vis-a-vis -vis de instituțiile europene. Pentru că dacă spunem pe de o parte că uh, suntem egali, dar aflăm că în practică suntem unii mai egali între egali, atunci se creează tensiuni între statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să ținem cont că statele membre ale UE au uh, ponderi diferite, au uh, dimensiuni diferite și au ca atare și o influență, o putere de influență diferită. Mulțumesc. Da, Mulțumesc, nu voi răspunde chiar acum uh, la uh, întrebările și temele puse în noastră, dar sunt foarte interesante. Și, de fapt, abordați esența problemei. Peter Stine acum. E butonașul ăla roșu pe care trebuie să-l apăsați. Așa. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, celor doi uh, vorbitori. În țările de jos uh, am aflat că uh, democrația nu înseamnă doar participarea la alegeri odată la patru ani, ci responsabilizarea guvernului în fiecare zi dintre două uh, alegeri. Tocmai de aceea uh, <clears throat> mă interesează de pildă cum se raportează inițiativele cetățenești uh, la acest mecanism propus. Cum uh, mandatăm cetățenii să își ia <clears throat> drepturile în propriile mâini. Cum putem să-i capacităm pe cetățeni să nu doar resimte solidaritatea, dar să o și exerseze uh, în mod solidar uh, dincolo de frontierele statelor membre. De pildă atunci când luptă pentru drepturile uh, omului, drepturile sexuale, drepturile com- comităților LGBTI, drepturile femeilor și așa mai departe. Și uh, de aceea credem că nu este suficient doar un mecanism anual prin raportări anuale. Mulțumesc. Domnul Spinelli. Doamna Spinelli. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu am participat și am susținut cu tărie lucrul la acest raport al doamnei Sophie Inveld și în aceste condiții mi se pare foarte utilă această întâlnire pe care o avem astăzi și cu atât mai utilă cu cât într-un fel um, Uh, avem deja o dezbatere în curs care produce și o serie de semne de întrebare. Uh, deci, trebuie să ne apucăm de treabă încă de pe acum și pentru a nu lăsa loc uh, și mai multe înțelegeri și semne de întrebare, aș spune că acest mecanism, și poate că Sofie poate să mă contrazică, a luat naștere și pentru a da posibilitatea unui bilanț critic al tuturor eforturilor și metodelor pe care le-am încercat până acum, eforturi de a face ca dreptul, statul de drept să fie respectate în Uniunea Europeană, ă, sprijinind mecanismele actuale, bineînțeles, dar cu siguranță acest nou mecanism aduce propria sa plus valoare și chiar un salt calitativ, după părerea mea și ar fi, de fapt, mai multe astfel de salturi calitative, unele au fost menționate. Unul se referă la faptul că aici avem un mecanism uh, cu natură permanentă care nu dorește să uh, repare un rău deja făcut, ci să prevină anumite probleme și deci nu avem uh, acest aspect al unei pedepse care poate să uh, intervine sau sancțiuni așa cum este el preconizat în alte mecanisme. Și astfel, în acest cadru, el uh, merge foarte mult pe tot ce înseamnă independența și imparțialitatea judecătorilor. Nu e vorba de experți care n-au nimic de a face cu politica aici, ci um, de a avea acele persoane, acele instituții, acele organizații civice care sunt în măsură să garanteze imparțialitatea. Și un alt aspect care și acesta ne ajută să depășim uh, uh, această practică a pedepselor și sancțiunilor, a practicată de instituții, se referă la faptul că instituțiile însele sunt monitorizate și supravegheate cu acest mecanism. Instituțiile europene, instituțiile europene care astăzi, după părerea mea, nu prea sunt dotate cu indicatori și parametri <clears throat> de uh, activitate. E important, așadar, ca și instituțiile să poată să fie pusă sub lupă într-un astfel de raport. Și aș uh, încheia cu o observație cu caracter uh, personal. Mă refer la cele valori împărtășite. Îmi pare rău că n-am fost de dimineață la micul dejun. Mi-ar fi plăcut uh, să vă spun uh, ce cred eu despre aceste valori. Bineînțeles, valorile acestea se regăsesc și sunt consfințite prin tratate, însă aici e vorba de o sintagmă care stârnește tot felul de sensuri echivoce. Pentru că valorile sunt lucruri foarte subiective, legate de cultură, legate chiar de ce se numește tradiții. Și eu, dacă ar fi să rescriu tratatul, mi-ar place să vorbesc despre uh, valori uh, fundamentale sau de fundamente și norme europene. Și despre asta vorbește raportul lui uh, Sophie. Și exact asta avem în comun în Europeană. Niște principii fundamentale, niște drepturi, niște legi împărtășite care nu sunt ceva subiectiv, ci sunt înscrise, consfințite în tratate și nu se dialoguează pro sau contra, împotriva acestor uh, principii fundamentale, pentru că, dincolo de faptul că sunt consfințite în tratate, ele sunt reluate și în Carta Drepturilor Fundamentale, care are aceeași valoare ca și tratatele. Iar aici avem o colegă care a, de, a întrebat despre ce model vorbim aici. Nu modelul contează, zic eu, ci pe noi ne interesează anumite articole precise din tratate și din Cartea Drepturilor Fundamentale care pot fi invocate. Cu cât discutăm, cu atât lămurim mai mult lucrurile, cu cât uh, se face lumină pe aceste tematici, cu atât pozițiile noastre ar putea să fie mai puțin diferite, inclusiv când vine vorba de Comisia Europeană care și-a exprimat prea multe dubii pe acest mecanism, care este un mecanism, nu este unul printre celelalte, este o noutate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Barbara. Doamna Micovaci din Polonia urmează. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Vă mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi deputați, doamnelor și domnilor, mă bucur că pot uh, participa la această întâlnire atât de importantă. Reprezint Senatul Republicii Polone, în special comisiile parlamentare pentru <clears throat> petiții drepturile și drepturile omului. În calitate de comisie parlamentară uh, specializată, colaborăm cu ONG-uri, cu societatea civilă, cu reprezentanții ai cetățenilor și încercăm să introducem pe agenda parlamentară exact temele care fac uh, obiectul uh, dezbaterii noastre. În ce privește dialogul interparlamentar, cred că este fundamental și cred că, de fapt, reprezintă una din uh, bazele unui stat de drept, unui spațiu în care guvernează ordinea dreptului. Deci este foarte important să putem face, avea un schimb de opinii pe marginea principiilor fundamentale. Eu cred că uneori însă instituțiile europene merg prea departe când anume încalcă suveranitatea statelor membre și astfel pierd încrederea cetățenilor. Respectul reciproc între statele membre este esențial pentru continuarea uh, ființării Uniunii Europene. Această încredere, evident, trebuie să se bazeze pe recunoașterea deciziilor luate la nivel statal. Evident, suntem uh, dispuși pentru a continua dialogul cu Parlamentul European, cu Comisia dumneavoastră și, um, cum ați spus dumneavoastră, uh, obiectivul nostru este uh, să respectăm valorile și articolele și să evaluăm în mod obiectiv acestea. Următorul vorbitor din Lituania. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă împărtășesc câteva din gândurile mele și reflexiile pe marginea acestui raport. Articolul 8, de pildă, care uh, definește Comisia de uh, Comitetul de Experți, Expert Panel în engleză. Mi se pare că interpretarea valorilor uh, fundamentale ale Uniunii Europene uh, va fi lăsată pe mâna unor avocați. Iar Martin Luther în uh, notele sale a descris uh, avocații ca pe o clasă profesională uh, nu tocmai uh, de agreat. Mă rog, astea sunt cuvintele lui, nu ale mele. În lista acestor uh, experți nu văd reprezentanții altor profesii decât avocați, juriști. Deci totul pare să se rezume la legi și la avocați. Dar Uniunea Europeană constă oare numai din uh, legi sau și din valori care sunt manifestate altfel? Mă îndoiesc. În plus, uh, trebuie să vă spun că am uh, tot respectul pentru Națiunile Unite, pentru OCDE, organizații internaționale foarte bune. Dar mă întreb ce legătură au aceste organizații cu uh, obligațiile statelor membre. Statele membre au aderat la aceste organizații, sunt membre ale uh, acestor organizații, dar OSCE, de pildă, cum cum ar urma să decidă care dintre experți uh, ar urma să facă parte din uh, uh, aceeași comisie de experți? Și cine va lua la Națiunile Unite uh, aceste decizii similare? O să fie secretarul general? Mă rog, eu cred că fiecare organizație trebuie să își facă uh, treaba așa cum a fost mandatată, dar nici de cum nu trebuie să verifice obliga- respectarea obligațiilor statelor membre statele membre au obligații vis-a-vis -vis de organizațiile respective și dacă nu își îndeplinesc acele uh, obligații, atunci organizațiile uh, respective pot, pot uh, lua măsuri. Iar în ce privește relația dintre parlamentele naționale și Parlamentul European, parlamentele naționale pot uh, numi doar un singur Uh, candidat și uh, asta doar în limita anumitor uh, calificări care sunt precis descrise. Dar cine va reprezenta Parlamentul European? Asta nu se stabilește. Deci, mie mi se pare că această propunere vine să limiteze puterile și competențele politicienilor europeni și totul este lăsat uh, pe seama așa numitelor uh, organizații independente internaționale. Președinte, mulțumesc că o să dau câteva lămuriri uh, la sfârșitul acestei dezbateri legat de Comitetul de Experți și anumite alte propuneri. Doamna Foncitor și acum. Ja, vielen Dank, äh, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte. În introducerea dumneavoastră v-ați referit la articolul 2. Spuneați că acolo sunt definite valorile fundamentale ale Uniunii Europene și că aceste valori vreți să le puneți în aplicare uh, prin noul mecanism. Uh, spuneați că aceste valori trebuie impuse și ați mai adăugat că aceste valori trebuie definite pentru că, iată, fiecare dintre noi înțelege altceva sub uh, aceeași valoare. Dumneavoastră înțelegeți altceva dacă vorbiți despre dreptate decât mine. Pentru dumneavoastră, de pildă, avortul este un drept uh, fundamental și pentru alți oameni avortul este o intervenție în uh, protecția vieții, care este tot un uh, drept fundamental. Deci, uh, dumneavoastră vreți acum, prin acest mecanism, să impuneți valorile dumneavoastră, care nu sunt altfel, altminteri definite uh, în detaliu, vreți să le impuneți peste toate uh, statele membre, în toată uh, Europa, ocolind structurile uh, competente, cum ar fi CEDO sau um, alte instanțe și asta pentru a impune anumite drepturi pe care dumneavoastră le, le împărtășiți, dar nu toată lumea le împărtășește. Da? Deci dumneavoastră nu fa- practic vreți să supravegheați statele membre uh, în situația în care nu împărtășesc valorile dumneavoastră. Supravegherea uh, uh, se, spune, se spunea într-un citat că supravegherea nu este nimic rău, ci sunt doar măsura implicării vii continue a unor structuri. Da, nu zic că nu, sunt, nu vorbim de valorile dumneavoastră, dar uh, pe vremuri uh, supravegherea au făcut-o și alții și Uniunea Sovietică au făcut supraveghere. În Parlamentul European, valorile dumneavoastră sunt împărtășite. Se uh, spuneți dumneavoastră că căsătoria și familia te îmbolnăvesc, că căsătoria este o instituție depășită. Da, este o valoare pe care dumneavoastră o susțineți, care este împărtășită în Parlamentul European de multă lume, dar nu este împărtășită în Parlamentele naționale și în Uniunea Europeană. Și atunci trebuie să vă întreb, nu credeți că uh, uh, astfel tot mai multe țări vor încerca să părăsească Uniunea Europeană tocmai pentru că nu împărtășesc valorile pe care dumneavoastră le invocați a fi comune? Mulțumesc. Doamna cred că uh, ați făcut niște presupuneri cu care nu pot fi de acord și pe care le dezaprob. Și caricatura pe care ați desenat-o mi se pare neavenită. Raportul a fost uh, aprobat, uh, adoptat cu o majoritate a Parlamentului, uh, dar să faci o comparație între Parlamentul European și, și Uniunea Sovietică sau chiar Coreea de Nord mi se pare exagerat. Ja, dank u eh, mevrouw de voorzitter. Ik eh, spreek graag in het eh, Nederlands. Fijn dat ik... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba mea maternă neerlandeză. Mă bucur să pot fi aici alături de dumneavoastră și mă bucur că alături de noi se află în sală și colegi din Ungaria, din Polonia. Și că putem vorbi descris despre aceste situații. Uh, și mă adresez aici uh, direct uh, colegilor din Ungaria și Polonia. În țările de jos, în anumite cercuri, s-a răspândit în euroscepticism destul de marcat. Se spune că prea multe state membre au aderat în, prea puțin, în timp prea scurt, că multe lume nu împărtășește valorile noastre și atunci ne întrebăm cu cine suntem împreună în Uniunea Europeană. De ce nu avem același valori? Recent am primit o scrisoare cu privire la situația din Polonia uh, și un judecător mi-a scris că situația uh, din Polonia nu este tocmai fericită. Uh, atunci trebuie să-i întreb pe colegii polonezi că deci, cum, cum trebuie să interpretez eu această chestiune și alegătorii din circunscripția mea electorală sunt eurosceptici? Cum, cum pot să le spun că de fapt împărtășim aceleași valori? M-ar, m-ar bucura dacă colegii mei polonezi mi-ar putea oferi o explicație. In this first panel, uh... Mulțumesc cu aceasta încheiem intervențiile din uh, prima uh, secțiune. Um, de fapt, uh, mai există două eh, cereri de înscriere din partea Parlamentelor Naționale. Domnul Bodri mai întâi din Luxemburg. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum au spus mulți colegi aici, ați luat o inițiativă frumoasă. Eu consider că problemele de democrație și de drepturi fundamentale, precum și cele legate de statul de drept, sunt mult prea importante pentru a fi lăsate numai în seama unor guverne. De ce este important ca parlamentele naționale să se implice, să existe un dialog permanent între diferitele eh, diferiții reprezentanți ai Parlamentelor Naționale și Parlamentul European. Însă, vedem deja din primele reacții <clears throat> cum că eh, formalizarea acestui dialog printr-un acord va fi un punct final al unui proces. Nu poate să fie începutul acestui drum. Foarte multe reticențe s-au, s-au auzit aici uh, și probabil că acest gen de reticențe uh, vor fi uh, auzite și la Consiliul de Ministri. Așadar, e important să nu ne concentrăm prea mult acum pe punerea în aplicare a unui cadru formal, Uh, care nu aduce o plus valoare întotdeauna. S-a vorbit despre articolul 13 aici și vreau să vă spun că când vorbim despre așa ceva, am, am discutat despre faimosul articol 13, am discutat 2 ani despre cum să ne organizăm și ce să facem și n-am făcut nimic până la urmă, concret. Așadar, <clears throat> e bine să ne întâlnim regulat cu uh, ordine de zi Uh, bine uh, organizate, cu subiecte clare. Iar acum ne concentrăm prea mult, prea mult pe cadru, pe structură, care oricum e greu de organizat acum pentru că reticențele sunt destul de numeroase. <clears throat> Aș dori totuși să atrag atenția asupra faptului că s-ar putea să existe niște suprapuneri și niște lucruri care se fac deja uh, Um, la Consiliul Europei cu Greco, cu apoi Comisia de la Veneția, OCD-ul care are propria sa comisie de monitorizare. Mie mi se pare că noi avem acum poate prea multe mecanisme și începem să ne pierdem uh, Uh, și mai bine să ne specializăm fiecare decât uh, să ne suprapunem în eforturile noastre. Doamna von Stoch a spus ceva, aș vrea să reacționez. Cred că valorile europene sunt fixate, înscrise în texte, în tratate, în Cartea Fundamentală, dar și în alte texte internaționale care se impun tuturora, tuturor membrilor și nu trebuie să fie obiectul unor discuții și dezbateri. Mulțumesc, domnul Uitai din Ungaria. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să uh, prezint și punctul de vedere uh, al Ungariei în această uh, comisie. Statul de drept este o valoare care trebuie protejată și impusă. Dar statul de drept și regulile sale, principiile care îl guvernează, se pot defini doar prin uh, decizia Consiliului din 2014. Noi, din, de partea Ungariei, sprijinim toate activitățile care se be, bazează pe următoarele principii. O lipsă de discriminare, egalitate între statele membre și abordarea nepărtinitoare obiectivă a tuturor problemelor. Dincolo de toate aceste principii, toate demersurile sunt de neacceptate pentru noi. Totul, toată activitatea de acum înainte trebuie să fie uh, desfășurată în temeiul concluziilor Consiliului din 2014. Trebuie evitate, după cum s-a mai spus și de către alții, duplicările de eforturi și tocmai de aceea Ungaria uh, nu împărtășește punctul de vedere uh, adoptat în 2016 uh, legate de Uh, propunerea unui nou mecanism pentru supravegherea, uh, monitorizarea democrației, uh, ordinii de drept și drepturilor fundamentale. Ungaria consideră că Comisia Europeană are suficiente instrumente și pârghii pentru a impune respectarea statului de drept. În lipsa unui uh, cadru juridic și unui temei juridic uh, foarte bine definit, uh, un, un mecanism cum este cel propus poate deveni un instrument de presiune Ungaria a fost în toate problemele de până acum deschisă pentru lămurirea obiectivă a tuturor discut, uh, problemelor și uh, la fel va, uh, se va ocupa de purtarea unui dialog constructiv și obiectiv și pe viitor. Vă mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult! Mai aveam nu trei, ci patru cereri de intervenție. Domnul Vogt, vă rog. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă citez. Spuneați că rezultatul discuției de azi dimineață de la micul dejun de lucru a fost că avem nevoie de mecanisme care să garanteze respectarea fund, drepturilor fundamentale. Dar întreb atunci, care sunt aceste mecanisme și, doi, cum pot funcționa ele dacă drepturile fundamentale aici în Europa nu sunt valabile la fel pentru toată lumea? Un coleg a încercat uh, să dea exemplul uh, nevoii de depolitizare, pentru că uh, pentru că atunci când un pacient merge la doctor, uh, nu contează dacă are opinii politice de stânga sau de dreapta, dar știm că în, în mediul politic și în ce privește interpretarea drepturilor fundamentale, acest lucru nu este indiferent. Și nici la doctor nu e indiferent. Pentru că în Renania de Nord-Vestfalia, Uh, un candidat uh, a politic a avut uh, problema că medicul medicul a refuzat tratarea copiilor săi doar pentru că aparținea partidului MPD. Pentru că și ar, cu asta ar, a încălcat jurământul său de medic. Da? Eh, medicul a invocat eh, dreptul eh, Medicul de a-și alege pacienții și a spus că nu trebuie să-și aleagă, nu este, poate fi obligat să-și aleagă copilul unor extremiști de dreapta. Deci, drepturile fundamentale trebuie să fie valabile pentru toată lumea. În luna trecută, a luat uh, sfârșit uh, ultimul uh, proces de pe urma războiului mondial. Costurile acestui proces au fost estimate la 60 de milioane de euro. Au fost acuzați oameni pentru opiniile pe care le-au exprimat. La 334 de zile de judecată, procesul a fost suspendat pentru că judecătorul pe dosar a ieșit la pensie da? Și uh, concluzia a fost că uh, acești uh, patrioți uh, trebuiau uh, eliberați uh, uh, și că nu era posibilă uh, pronunțarea unei sentințe uh, incriminatorii. Dar știți ce face Procuratura Generală? După trei ani și jumătate uh, uh, de, de proces, uh, să reiei un proces doar pentru că, doar pentru că nu suntem mulțumiți de opinia politică a celor acuzați. Și pentru că și pentru că vorbim despre colegii uh, ungari, o, recent uh, din Ungaria a fost dat un, uh, un bătrân de 81 de ani uh, pentru a fi uh, judecat și ajung la sfârșit, doamnă președinte, uh, a ajuns să fie condamnat pentru zeci de ani uh, pentru convingeri uh, politice. Da? Nu vreau să vorbesc despre uh, toți acei soldați și profesori, învățători care și-au pierdut locul de muncă doar pentru că au fost patrioți. Deci, dacă vreți valori comune, atunci toată lumea trebuie să fie egală în fața dreptului. Mulțumesc, doamna Van Wezel, din partea țările de jos. Vă rog. Bedankt, voorzitter. Uh, ik zal spreken in het Nederlands, als dat kan. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc limba neerlandeză, dacă e posibil. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Anic Van Velsel, reprezint Senatul eh, Țărilor de Jos. E foarte important ca țările din Uniunea Europeană să să aibă propriile reguli și norme, dar care să se potrivească, să fie coerente cu normele europene și cu dreptul internațional. Este ceea ce așteaptă cetățenii noștri de la noi. Mă întreb de ce n-am începe discuția noastră cu uh, un bilanț uh, al legislațiilor de profil sau în materie în statele noastre membre respective. Ar fi un bun exercițiu pentru început. Și mă întreb asta în condițiile în care aud că spuneți că nu știm despre ce vorbim aici. Va exista un bilanț pe democrație, drepturile omului, uh, drepturi umane, dar cine va determina ce intră uh, la acest capitol? Drepturile omului, stat de drept, drepturi fundamentale. Lucrurile nu sunt foarte bine definite. mi place să am o reacție Mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem la invitații noștri din, de la prezidiu. Domnule Hampel, mulțumesc foarte mult. Cred că a fost foarte util ce am auzit aici, foarte interesant, uh, dar dacă ar fi să fac un rezumat a, al impresiilor pe care le-am uh, cules de la dumneavoastră, aș spune așa. Încă o dată, se vede încă o dată faptul că dialogul, dezbaterea sunt deosebit de importante pe aceste subiecte. Mai mulți colegi au spus că dialogul e bun, foarte bun, dar anumită presiune care se face resimțită nu prea e ceva bun. Presiune sau presiuni directe sau indirecte care pot fi resimțite în momentul în care începem să comparăm țările noastre între ele. A doua observație. Cred că acest mecanism, dacă este să se întâmple, va viza mai cu seamă democrația și statul de drept. Chestiunea drepturilor uh, umane fundamentale este extrem de bine acoperită de munca desfășurată de Consiliul Europei și de Consiliul pentru Drepturile Omului. Deci, aici suntem bine acoperiți pe aceste subiecte. Iar cât privește, asta cât privește cazurile individuale care pot fi recenzate. Dar uh, putem să modificăm și legislația noastră pentru a adapta o, um, la anumite principii fundamentale. Asta este altceva. A doua observație. Se vorbește mult despre valori. Am auzit multe intervenții în acest sens. La începutul tratatului, în partea introductivă, avem o listă destul de simplă a ce înseamnă aceste valori și în Carta Fundamentală a Drepturilor Omului avem uh, o intrare în detalii mult mai amplă cât privește ce înseamnă aceste valori. Valorile sunt foarte variabile, diferite și de aceea rare ori ne putem pune de acord pe deplin asupra acestor uh, valori. Iar un mecanism ca cel propus astăzi ar trebui să se concentreze foarte mult pe proceduri, pe metode și nu pe conținutul propriu-zis a ceea ce ne dorim să fie procesat prin aceste modalități și mecanism. E greu să disociezi lucrurile pe deplin, dar cred că ar trebui să fim mai interesați de proceduri și procese. În ultimul meu comentariu, nu știu cât timp îmi acordați, dar presupun că acum timpul uh, este prețios, orice ar fi. Ultimul meu comentariu ar fi după cum urmează mai mulți uh, colegi au spus lucruri foarte frumoase sau că discutăm lucruri frumoase, dar ele trebuie și puse în aplicare. Fapte și nu vorbe. Cred că asta nu se referă numai la acest subiect în discuția astăzi, ci este o problemă mai generală a Uniunii Europene și anume că punerea în aplicare, implementarea deciziilor e mai complicată. Chiar statul de drept în Uniunea Europeană, pe plan comunitar, ă, cam lasă de dorit, aș spune eu. Spun asta din perspectiva uh, unei persoane care uh, vine dintr-o țară care știe ce înseamnă procedură de încălcare a legislației. dar uh, noi nu îndeplinim ceva și suntem în procedura de infracțiune sau încălcare, alte țări nu îndeplinesc alte lucruri și n-au intrat sub această procedură. Mulțumesc foarte mult, domnule Morio. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să încep în limba franceză pentru că mi-ar place să reacționez direct ce s-a spus în limba franceză de către reprezentantul Senatului, de către doamna Revoș și așa mai departe. Și pe scurt aș spune așa, drepturile fundamentale sunt la fel de importante ca piața internă. Sunt drepturi, le-aș numi constituționale acestea. Eu cred, ca și noi toți în această sală, cred că important este dialogul. Însă, că chestiunea uh, respectului drepturilor uh, fundamentale și problema monitorizării eficace a principiilor statului de drept uh, pune niște probleme cât se poate de aparte. Achiul juridic, apoi modul în care cetățenii noștri sunt sau nu conștienți de drepturile și obligațiile pe care le au și, în sfârșit, aplicarea în practică a tuturor acestor drepturi. Eu cred că achiul nostru în materie de drepturi fundamentale, așa cum s-a și spus, este unul foarte bun, chiar excelent. Iar reprezentantul portughez a spus că uh, marea problemă este cu punerea în aplicare a tuturor acestor principii frumos uh, puse pe hârtie. A doua problemă, așadar, pe care aș aborda acum este cea a conștientizării, așa cum a spus colega din țările de jos. Bineînțeles că trebuie să sporim capacitatea cetățenilor noștri de a fi într-adevăr protagoniști în materie de drepturi fundamentale. În mod cât se poate de modest, încercăm noi la comisie să oferim niște instrumente potrivite. Avem un proiect uh, numit Charter Click, care a fost pus la punct. A început în octombrie și toți cetățenii cu o simplă aplicație pe telefon și așa mai departe pot să facă niște lucruri în aplicarea drepturilor lor pe plan european. Și apoi încercăm să dăm acces de plin tuturora celor care sunt interesați să știe care le sunt drepturile. <clears throat> și vom face acest lucru, îl vom extinde și la instituțiile europene, uh, începând din toamnă. Conștientizare și lămurire. Dar nu e simplu de pus în practică asta în viața de zi cu zi. Apoi, o ultimă observație. Eu sunt funcționar uh, european, dar să știți că eu nu sunt de părere cum că Comisia își depășește competențele sau că practică ingerințe sau mai știu eu ce. Eu vorbesc despre cea ce spune domnul Timmermans în legătură cu situația din Polonia. Comisia nu are intenția și nu dorește să se uh, amestece în dezbaterea politică internă din Polonia. Aceasta este treaba politicienilor polonezi și nu a Comisiei Europene. Noi trebuie să menținem statul de drept conform răspundurilor care ne revin prin tratate. Este exact ceea ce vreau să spun despre cadrul nostru cu statul de drept um, și aplicarea principiilor și competențe. Articolul 7, asta spune articolul 7, Comisia Europeană, Comisia Europeană are aceste eh, competențe și Consiliul European de la Bruxelles știe care sunt propriile competențe noi vom continua dialogul cu, cu guvernul polonez pentru a reinstaura uh, încrederea și pentru a vedea ce facem cu statul de drept. Doamne președinte, eu nu critic Comisia acum că își depăsește prerogativele sau puterile, o critic din potriva că nu le folosește suficient pe cele pe care le are, să știți. Vă mulțumesc foarte mult. Acum uh, aș face câteva remarci uh, în încheiere și o să vă fac și o propunere după aceea. Deci vă rog să fiți atenți. <clears throat> Cred că s-au strecurat niște neînțelegeri în legătură cu propunerea Parlamentului și aș vrea imediat să resping um, o primă idee care vizează cine definește normele și standardele, cine sunt acești experți, de unde vin ei, nu au legitimitate democratică de niciun fel, nici politică. Uh, Cam asta s-a spus, dar răspunsul este nu, nu așa stau lucrurile. În primul rând există foarte multe standarde deja uh, și norme au fost definite în legislația europeană, în jurisprudență, <clears throat> de către Consiliul Europei. Multe astfel de standarde le avem deja și este ciudat că această dezbatere a venit din uh, dilema de la Copenhaga, pentru că aveam deja în cadrul criteriilor de la Copenhaga niște standarde diferi, definite și le folosim ca să vedem dacă o țară candidată este sau nu gata să intre în Uniunea Europeană. Deci nu pornim de la zero, avem anumite norme și standarde. Acum problema este cu punerea lor în aplicare și asta mai ales după ce intră țara respectivă în Uniunea Europeană. Aceasta este întrebarea. Apoi avem deja o serie întreagă de mecanisme care sunt bazate pe aceste norme și standarde, cum ar fi uh, uh, tabelul de bord uh, pentru justiție și multe altele. Nu e asta noutatea, dar cel mai important este dacă dorim să rafinăm în continuare aceste standarde, să le redefinim, acesta nu poate să fie decât un uh, efort colectiv și un dialog colectiv. Despre asta e vorba astăzi, în discuția noastră și în alte eforturi ale Parlamentului, și anume punerea în aplicare, consolidarea acestor standarde existente, așa așa aș spune și doamnei von Stroich, toată lumea va participa la dezbatere și dumneavoastră vă veți uh, face auzită vocea, să știți, dar asta nu înseamnă că totul e relativ. Anumite lucruri sunt uh, în tratate și cred că le înțelegem cu toții în acest fel. Uh, egalitatea în fața legii, uh, nediscriminarea pe bază de gen, naționalitate, religie, dizabilități, etc. Aceste lucruri nu sunt negociabile. Apoi, cum intri în detalii, cum pui în aplicare, asta este altceva. Și va trebui să lucrăm împreună în aceste eforturi. Apoi, cetățenii. Rolul lor. Dacă citiți propunerea Parlamentului, vedeți că acolo avem un rol foarte important acordat reprezentării cetățenești și rolul cetățenilor uh, atât prin uh, reprezentanții aleși, dar și prin rolul uh, societății civile. Și am încercat să vă explicăm cum s-a născut această propunere a Parlamentului. Am avut o serie întreagă și lungă de consultări cu tot felul de reprezentanți, ONG-uri, uh, biserici culte, parteneri sociali, domeniul judiciar, <clears throat> din mass media și pot să vă spun că am avut, deci, consultări cât se poate de ample. Toată lumea și-a dat uh, avizul, opinia. Și așa am ajuns la această propunere. Și, într-adevăr, dacă este să mergem mai departe împreună, este o metodă de lucru pe care eu aș uh, promova-o. Și o ultimă neînțelegere care s-a strecurat, dar care este cât se poate de firească și care uneori este deseori uh, auzită la Comisia uh, Europeană. Statele membre se opun unui astfel de inițiative. Nu este adevărat. Este chiar o excepție, pentru că acum Parlamentul nostru lucrează astăzi mai strâns cu Consiliul și cu statele membre, cu guvernele, pe această propunere decât cu Comisia. Uh, dar și cu Comisia, cred că ne vom apropia uh, pozițiile. Aici e clar că statele membre, Consiliul, Uh, dorește să aibă un mecanism care să-i permită lui să discute lucrurile în mod concret și detaliat când apar astfel de probleme. Pentru că astăzi dezbaterile sunt foarte generale și nu sunt mulțumitoare sau iau în discuție un singur stat membru, ceea ce e destul de stânjenitor pentru că se pare că este ca și cum arătăm cu degetul un singur stat membru pe când problemele sunt, bineînțeles, uh, prezente și în alte state. Și atunci, pe scurt, aș spune așa, și v-aș face o propunere care m-a determinat, uh, care m-a determinat să o fac domnul Stavambolopoulos. E vorba de a crea un fel de comisie permanentă, standing committee, și anume să cerem parlamentelor naționale, după cum am spus la început, să combine un, uh, să, să numească un raportor Uh, deci un reprezentant al uh, fiecărui parlament din fiecare statele membre, plus cineva de la Parlamentul European și să facem un fel de comisie permanentă care să preia propunerile noastre de la Parlamentul European și să le redefinească mai bine. Ele sunt propuneri, doar atât. Nu se impune nimic. Este uh, contribuția noastră la dezbatere. Însă ar fi interesant ca acest proces să continue împreună cu reprezentanții parlamentelor naționale și atunci vă supun această idee să vă întoarceți în parlamentele dumneavoastră respective și să sugerați numirea unei persoane de legătură, unui raportor, să ne întâlnim peste câteva luni. <clears throat> și nu, domnul Bodric cred că a propus ceva în sensul că trebuie să avem întâlniri mai regulate pe baza unor ordini ale zilei cât se poate de bine definite. Asta e propunerea mea, vă las să digerați această propunere și putem să continuăm acest dialog în mod specific înscris. Am terminat cu prima sesiune, mulțumesc celor trei invitați, uh, vorbitori, și vă mulțumesc și dumneavoastră din sală pentru tot ce ne-ați spus și ajungem acum la al doilea grup de discuție, nu mai găsesc hârtiile. În sfârșit, domnul Frank Engel știu că urma să fie implicat și îl și chem la prezidiu imediat. Programul. Domnul Engel, domnul Diazabad, domnul Krabit de la comisie și domnul Botri. Vă rog, veniți la prezidiu.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 Okay. Um, I'm not going to, uh, to, to speak anymore and uh, immediately... Uh... Nu o să mai uh, pierdem timpul, trecem imediat la a doua rundă de dezbateri. <coughs> Mi-am pierdut uh, documentele. În dreapta mea, domnul Frank Enkel, coleg de la PP, raportor uh, alternativ și pentru uh, raportul cu privire la drepturile fundamentale, doamna Diazaban, care este președinta rețelei europene a consiliilor din domeniul judiciar, domnul Emanuel Grabit, de la Comisia Europeană, care este mâna dreaptă a domnului Timmermans atunci când este vorba despre drepturi fundamentale și statul de drept. Practic, sunteți domnul statul de drept de la Comisie. Și apoi domnul Bodri, care a luat cuvântul de la Camera Deputaților din Luxemburg îmi cer scuze, ă, mi a pierdut ă, documentele. Intervenție fără microfon din partea domnului Bodri. Președintele Comisiei pentru Afaceri Instituționale. Vă voi da cuvântul în aceeași ordine. Fiecare va primi câte 10 minute. Domnul Engel, aveți primul cuvântul. Mulțumesc, Sofie. Uh, sunt luxemburghez uh, și în această calitate mi-e gre, gre, greu să optez pentru o limbă. Uh, știm mai multe limbi, noi luxemburghezii, suntem poligloți, limba mea nu este limba maternă, deci am optat pentru limba engleză, dar nu vreau să jignesc pe nimeni. Mi s-a cerut să vă prezint pe scurt Uh, ce va conține următorul raport privind drepturile fundamentale. Sunt raportori. Uh, colegii care sunt raportori uh, alternativi mă pot opri, dar eu doresc să fac un raport privind guvernarea și aceasta din două motive. În primul rând, elementul neguvernare a fost deja abordat în alte documente și prin măsuri concrete. E vorba de subiecte care uh, vizează situația uh, persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități, a minorităților și alte categorii și alte fenomene, dar, cum spuneam, toate aceste subiecte sunt acoperite. Dar cred că avem o problemă de guvernanță pe continentul european și dacă nu avem acum, uh, va apărea. Și aceasta datorită a, la două fenomene în primul rând s-a spus acest lucru în această dimineață și încă o dată nu uh, vreau să jignesc pe nimeni, dar uh, logica de guvernanță care funcționează în prezent în uh, locuri precum Ungaria și Polonia, e clar, nu este logica de guvernanță pe care ne-am dori în Europeană și spun acestor lucruri pe, aceste lucruri pe șleau. Avem două state membre și s-ar putea să mai apară și pe viitor care s-au străduit foarte mult să devină membri a Uniunii Europene și le-aș spune că acum nu au reușit. Nu vor mai fi membri a Uniunii Europene. E o chestiune pe care nu o putem, uh, uh, nu o putem ignora și să ne prefacem că avem de-a face cu uh, fenomene care sunt de competența guvernelor naționale. Aceste guverne naționale și statele, în urmă cu câțiva ani, uh, s-au hotărât să se alăture unei familii care funcționează după niște reguli. Așa au făcut pe bază voluntară. Mă supăr când sunt, suntem comparație cu URSS, uh, cu Uniunea Sovietică și așa mai departe. Să nu uităm, Uniunea Sovietică n-a întrebat uh, pe nimeni dacă vrea să intre în Uniunea Sovietică când uh, a ocupat. Noi am făcut acest lucru. Nimeni nu a aderat la Uniunea Europeană forțat. Avem aceste reguli de guvernare și aceste valori care figurează în tratate și care acum sunt amenințate în destul de multe locuri în Europeană. Și încă o dată, mai vreau să spun ceva uh, pe nume. Nu e vorba doar de Polonia și de Ungaria, e vorba de cetățeni. E mai mult. Pentru că există această, aceste amenințări percepute, terorismul, insecuritatea și toate problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană. Practic aproape toată lumea, acum, în Uniunea Europeană, Uh, adoptă făgașe de guvernare, ca să spunem așa, care sunt potențial periculoase. Și în acest context nu pot să mă refer, de exemplu, la, statu- uh, la starea de urgență perenă, practic, în Franța. Nu știu dacă e nevoie de această stare de urgență în uh, Franța pentru a face față unei provocări cu care va trebui să vă obișnuiți să trăiți sau amenințări. Dar știu că au, ă, sunt cei care consideră că starea de urgență este singurul răspuns posibil la ă, situația cu care ne confruntăm. Nu cred că e așa. Nu starea de urgență rezolvă problema terorismului. Și nu ă, îngrădirea competențelor de guvernare va rezolva această amenințare. Trebuie să abordăm această amenințare la rădăcină. Uh, dar uh, să continuăm să guvernăm normal. Uh, sunt fenomene cu care va trebui să ne confruntăm și pe viitor. Și eu sunt că dacă vom continua să facem așa cum am hotărât în raportul privind mecanismul de supraveghere a drepturilor fundamentale, atunci se va guverna Uniunea Europeană în toate statele membre în mod european. <coughs> Și cred că este foarte important să avem un dialog între noi și în țările, și am spus acest lucru chiar de la început, în care observăm că tendințele de guvernare nu sunt uh, chiar uh, uh, optime. Dar sunt și cei care le practică și care consideră că e normal, poate că au motive întemeiate. Uh, și trebuie să avem un dialog ca să vedem dacă există și dacă poate exista, pentru că deocamdată nu spun că avem uh, o soluție, dacă putem avea o logică, un model european de guvernare, dacă ne putem pune de acord asupra a ce facem și a ce nu e de făcut. Și dacă nu ne putem pune de acord, atunci s-ar putea să avem o problemă. Să avem uh, atitudini uh, foarte divergente în fața unui fenomen precum independența sistemului judiciar, independența justiției, care, dacă este folosită în scopuri politice, e clar că nu mai este în slujba cetățeanului. De la Revoluția franceză, în Europa, am încercat să ne punem în slujba cetățeanului și nu e un uh, o coincidență faptul că justiția independență este unul dintre pilonii instituționali ai societății europene și constatăm că în anumite state membre, în anumite locuri, există tendințe înspre a manipula justiția pentru a atinge obiective politice. Nu de aia a fost creată justiția, cel puțin din punctul meu de vedere. În orice caz, nu așa au conceput-o cei care au uh, redactat uh, raportul privind uh, mecanismul de supraveghere a statului de drept. Și cei care se ocupă de rapoartele cu privire la încărcarea drepturilor fundamentale la Parlamentul European. Apoi, pe, apoi, pe următorii ani, întrebarea principală va fi vom reuși cu toții să ne punem de acord noi, toate statele membre, sigur cu uh, din partide politice diferite, uh, în legătură cu felul în care se conduce un stat sau un european sau dacă avem poziții divergente. Și dacă avem poziții complet uh, diferite, atunci s-ar putea să trebuiască să rezolvăm problema. În Uniunea Europeană, și repet acest lucru și mă și opresc în, în curând, în Europeană nu cred că ne putem permite luxul să avem două, trei sau patru atitudini în ce privește uh, misiunea unui guvern, a Parlamentului și a Justiției. Și asta nu are nimic de a face cu subsidiaritatea, așa cum se spune mereu. Nici cu suveranitatea națională. Ci e vorba de faptul că din 1950 încoace, comunitatea europeană și Uniunea Europeană s-a construit pe noțiunea sau pe ideea că suntem de acord cu principii precum democrația și felul în care ne conducem țările. E modelul uh, pe baza căruia au fost construite instituțiile europene. Și în această familie europeană nu pot exista uh, tendințe complet divergente, pentru că dacă nu, unitatea familiei este periclitată. Știu că sunt uh, unora cărora le place acest risc sau îl acceptă, sunt, uh, există și cei cărora nu prea le place familia europeană, e opțiunea lor, dar uh, e ceva care nu se poate. Și asta am spus uh, oamenii ca mine în dezbaterea legată de Ungaria de-a lungul anilor. Nu poți să rămâi în familie și să faci totul complet diferit de ce face familia sau acest club. Dacă sunt state care nu sunt de acord uh, radical în legătură cu ce se întâmplă în Uniunea Europeană, atunci pot să părăsească. Brexitul e un exemplu. Nu se poate și nici nu e acceptabil moral să faci parte din Europeană, să iei uh, miliarde și miliarde de bani din partea Uniunii Europene acordați de către Uniunea Europeană și apoi să critici la nesfârșit Uniunea Europeană. E indecent. Pur și simplu, e indecent sunt banii contribuabililor, ei uh, plătesc pentru această nebunie. Dacă cetățenii europeni chiar ar uh, ști ce se întâmplă, nu ar tolera o astfel de situație. Și deci trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Deci dacă cineva crede că Uniunea Europeană contravine total felul în care doresc să funcționeze, atunci trebuie să funcționeze singuri și Uniunea Europeană trebuie să-și facă partea, treaba uh, pe drumul ei așa cum consideră că e bine. Mulțumesc, mulțumim uh, foarte mult. Ajungem la doamna Diaz Abad. A apărut în dezbaterea dinainte o întrebare legată de norme. Uh, toate aceste rapoarte și mecanisme de control a justiției uh, e un exemplu foarte locvent a felului în care contribuim la acest proces care este în desfășurare, procesul legat de uh, norme. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori în primul rând să spun că e onoare pentru mine să uh, vorbesc la această întrunire interparlamentară. Eu reprezint rețeaua europeană a consiliilor în domeniul justiției. E vorba de, de, de, de entitățile independente în domeniul justiției în europeană. E foarte importantă să rămână uh, separarea puterilor între uh, justiție și puterea de conducere. De-a lungul uh, timpului au fost puse la punct diverse standarde și mă refer doar la unul dintre ele, datoria etică a judecătorilor să se exprime atunci când drepturile fundamentale și democrația sunt în pericol. În urmă cu două săptămâni am avut adunarea generală la Paris, la care am adoptat raportul pentru anul 2016-2017 ce privește independența, tragerea la răspundere și calitatea actului judiciar. În acest proces am, indificat, am identificat uh, cum putem să judecăm un sistem uh, judiciar în funcție de indicatori uh, să spunem dacă este independent sau nu, pe care putem să-i folosim și în alte state membre. Am uh, avut o, un set de indicatori pe care i-am uh, pus la punct pentru a trage la Uh, răspundere judecătorii, dar și uh, sistemul judiciar și am uh, abordat și independența justiției ca provocare. Președinta o roagă pe oratoare să vorbească puțin mai lent. După cartografierea acestui fenomen, am numit un grup ca să găsim soluții la problemele pe care le-am identificat. Uh, în urma acestui proiect ne-am dat seama că felul în care judecătorii uh, văd independența justiției în Europa este diferit. Am avut un studiu în 2016, al doilea, și 11.700 de judecători din Europa au participat la acest uh, studiu. Și în urma acestei anchete ne-am dat seama că judecătorii consideră că inde- sunt independenți uh, între 8, 9 și uh, la o scară de 10 studiul mai arătat și alte chestiuni, uh, alte probleme importante. Percepția de judecătorilor de către europeni. Faptul că ei au fost numiți uh, pe alte criterii decât uh, competența profesională. Și faptul că nu se respectă independența justiției de către alte instituții ale statului. În ultimul eurobarometru din 2017, din aprilie, în ce privește felul în care opinia publică vede independența justiției, s-a constatat ingerență din partea politicienilor e motivul menționat cel mai, repede, cel mai des în ce privește uh, independența justiției. Trebuie să abordăm toate aceste probleme și cred că toate cele trei puteri din stat au o răspundere comună. Dacă vrem să înțelegem limitele independenței judiciare, trebuie să ne gândim la două principii bine cunoscute Uh, care sunt promovate de către Curtea Europeană de Justiție. În primul rând, faptul că judecătorii trebuie să fie numiți pe baza meritelor și competențelor profesionale. Și aici aș dori să mă adresez uh, dumneavoastră astăzi. Numirea judecătorilor e un domeniu în care parlamentele naționale au o răspundere uh, sporită. O parte din uh, Uh, consiliile care îi numesc pe judecători sunt numiți de către membrii Parlamentului. CEJ a uh, definitivat norme pentru uh, numirea ne, uh, uh, celor care nu sunt judecători pentru a evita instrumentalizarea politică. Atunci când sunt uh, numiți astfel de membri de către organismele parlamentare, procesul de selecție, selecție sau de uh, numire trebuie să se facă în mod transparent și pe baza competențelor. Acești membri ar trebui să uh, ireproșabili din punct de vedere moral și să facă dovada competențelor uh, din uh, domeniul profesional din care provin pentru a se asigura că societatea civilă este reprezentată sau se face auzită și nu trebuie să facă parte dintr-un partid. Un alt principiu important pe care aș dori să-l menționez este că uh, justiția și consiliile pentru, uh, uh, uh deci rețeaua noastră trebuie să fie implicate în toate uh, procesele legate de reforma sistemului judiciar. Reforma justiției trebuie să fie făcută după consultarea uh, Consiliului pentru Sistemul Judiciar. Dumneavoastră, parlamentarii, aveți un rol foarte important în acest sens și trebuie să vă asigurați că guvernul respecte aceste principii și că uh, uh, se respectă independența uh, justiției. În urma proiectului din acest an, ne-am dat seama că uh, sistemele de justiție trec prin perioade dificile în prezent acum în Europa, în toate statele europene. Însă, statul de drept se bazează pe independența justiției, independență care este pusă în pericol în mai multe țări. CEJ uh, Consiliul nostru este îngrijorat în legătură cu situația din Polonia. Am primit o cerere oficială de cooperare uh, pentru centrul polonez uh, în ce privește două propuneri legislative. Uh, comitetul de Conducere al acestui Consiliu a ajuns la concluzia că aceste proiecte de lege ar putea pune sub uh, semnul întrebării independența justiției din uh, Europa. În Polonia, îmi cer scuze. S-a ajuns la concluzia că numirea judecătorilor este de, trebuie să se facă în mod cât mai transparent. S-au adoptat Uh, s-au făcut uh, declarații publice uh, de la societatea civilă pentru a critica această măsură în Polonia. La Paris, la întrunirea noastră, am subliniat că pentru a menține încrederea reciprocă între autoritățile judiciare din Uniunea Europeană e o temelie îl reprezintă independența sistemelor judiciare din fiecare stat membru. Aș dori acum să mai subliniez faptul că Consiliul nostru, președinta o roagă pe vorbitoare să vorbească mai lent, să citească mai lent. Uh, avem cadrul la nivel european uh, de consolidare a statului de drept. Și în acest sens, am uh, fost invitați la o reuniune din martie de către domnul vicepreședinte al Comisiei, domnul Timmermans, pentru a evalua situația sistemului judiciar din Polonia. Și deci, din punctul meu de vedere, implicarea Consiliului nostru în analiza situației justiției dintr-un stat membru este valabilă și este pertinentă. O justiție independentă uh, e temelia statului de drept. Acum aș dori să mă refer la relațiile între cele trei uh, puteri din stat. Puterea executivă și puterea legislativă trebuie să înțeleagă foarte clar uh, în ce constă independența justiției și tragerea la răspundere a judecătorilor. Uh, rețeaua noastră a publicat strategia pentru următoarea perioadă. Unul dintre obiectivele noastre pe viitor îl reprezintă sprijinul pentru independența, tragerea la răspundere și calitatea sistemului judiciar din Europa. Ne propunem de asemenea să înțelegem, să, să uh, sensibilizăm uh, opinia publică în ce privește uh, independența justiției. Am încercat să lansăm un dialog cu celelalte puteri statale în ce privește statul de drept și rolul justiției într-un stat democratic, atât la nivel național cât și la nivel european. Uh, rețeaua noastră uh, e gata să colecteze uh, idei și propuneri în urma reuniunii de astăzi pentru strategia noastră viitoare. La Paris a mai adoptat o declarație cu privire la justiția rezilientă. Noi considerăm că e nevoie de sisteme judiciare re- reziliente care să facă față presiunii externe, însă care au și capacitatea de, de a se adapta la schimbările din societate. E foarte important ca uh, justiția să aibă sisteme de conducere, uh, precum aceste consi- uh, consilii pentru sistemul judiciar, și ca aceste structuri să sprijine uh, justiția care face obiectul unor presiuni politice. De asemenea, trebuie ca sistemul judiciar trebuie să ceară uh, sprijinul Parlamentului pentru uh, inițiative Uh, pe care le adoptă. În orice stat democratic trebuie ca toată lumea să înțeleagă care sunt competențele și regulile uh, care guvernează activitatea celor trei puteri din stat. Apoi cele trei puteri trebuie să coopereze în mod eficient și uh, cu respect reciproc. În concluzie, aș dori să mă refer la tema acestei runde de dezbateri. Eu cred că cu toții avem o răspundere comună în ce privește statul de drept, democrația și drepturile fundamentale, pentru ca societatea noastră să prospere în, uh, pentru uh, beneficiul cetățenilor. Mulțumesc, domnul Crebit, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, îmi face mare plăcere să vă prezint <clears throat> tabela de scor pentru justiție a Uniunii Europene pentru 2017. Comisia a fost mandatată să dezvolte mai departe această inițiativă. Anul acesta este un an deosebit pentru că uh, această tabelă de scor um, uh, se realizează pentru a cincea oară și cred că acum deja putem să întrevedem anumite trenduri din anile, anii trecuți, să vedem cum s-au schimbat uh, uh, lucrurile de la primul scoreboard, de la prima tabelă de scor din 2013 încoace. În același timp, este o oportunitate foarte bună pentru a trage niște concluzii, pentru a uh, formula niște lecții de pe urma experienței acumulate în ultimii cinci ani. Aceste reflexii pot uh, contribui la instituirea unui nou mecanism privind democrația, ordinea de drept și drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Mai întâi, scopul acestei uh, tabele de scor, scoreboard, uh, în domeniul justiției, este să semnaleze performanța sistemului judiciare din statele membre în privința independenței, și altor indicatori. Ajutăm astfel uh, statele membre să-și îmbunătățească sistemele de justiție naționale. Justiția este esențială pentru păstrarea statului de drept, pentru uh, a ne asigura că și cetățenii și mediul de afaceri uh, beneficiază de toate drepturile care li se cuvin și pentru a crea un mediu favorabil investițiilor și afacerilor în general. Tocmai de aceea, îmbunătățirea sistemului, continua sistemului de judiciar în statele membre este una din prioritățile Comisiei Europene în ce privește coordonarea diferitelor politici sectoriale. Tocmai de aceea a, acest element al justiției și tabela de scor a fost inclusă și în semestrul european care sunt rezultatele, așadar, ale acestei, acestui scoreboard pentru 2017 și care sunt trendurile care se întrevăd. Ehm, evident, putem spune că am progresat mult în ultimii 5 ani, dar mai sunt multe de făcut. Mai întâi, elemente de progres. Într-o serie de state membre pe care le-am identificat în trecut ca fiind state membre care se confruntă cu provocări particulare, putem observa azi că procesele uh, în uh, domeniul comercial și civil uh, s-au redus ca durată. În 2010, cel mai lung proces a fost de 850 de zile, cât vreme în 2015 cel mai lung proces a durat 525 de zile în ce privește independența justiției, percepția în mediul afaceri asupra independenței justiției s-a îmbunătățit în general sau cel puțin a rămas stabil în ultimii cinci ani și asta în peste două treimi din statele membre. Este interesant de notat că calitatea sistemului eh, eh, judiciar a justiției eh, este foarte importantă, considerată foarte importantă de către cetățenii din Uniunea Europeană. Mai importantă în 2015 decât uh, în 2010, de pildă. Ediția 2017 a scoreboardului vizează și accesibilitatea sistemului judiciar pentru cetățean. Datele arată că în majoritatea statelor membre, stat, cetățenii Uh, primesc asistență juridică atunci când, uh, de pildă, uh, se află în litigiu, în litigii de natură comercială sau civilă. Acum și câteva cuvinte despre provocările care mai rămân de rezolvat. Scoreboardul 2017 arată că justiția încă nu este 100% independentă după cum a spus și Nuria, a, a, scoreboard de anul acesta arată, indică in, prezența unor interferențe din partea mediului politic în justiție, ceea ce tulbură a, încrederea în, în independența justiției. Un, un număr de state membre sunt implicate în procese de reformă în domeniul justiției, în primul rând în ce privește independența justiției și uh, instituirea ordinii de drept. Comisia nu uh, dorește reforme de dragul reformelor, ci avem nevoie de reforme bune. Reforme care cresc eficiența uh, uh sistemului judiciar, dar în, uh, care cresc în primul rând și independența justiției. Uh, am uh, evaluat uh, numărul de dosare în curs de uh, rezolvare, acumularea dosarelor pe o perioadă mai lungă de timp. Din păcate, și în materie civilă și în materie comercială, aceleași state care au avut probleme au probleme în continuare. Scoreboardul de anul acesta arată și situația dosarelor în domeniul penal și cele legate de spălarea banilor și alte fraude mai recent uh, clasificate. Aici uh, întârzierile uh, în, în tratarea dosarelor sunt între 6 luni și 3 ani. Multe state membre și-au îmbunătățit uh, infrastructura IT în domeniul justiției pentru a accelera uh, procesele, dar și pentru a informa cetățenii în legătură cu actele de justiție. Acum, în legătură cu dezvoltarea uh, și elaborarea scoreboardului pentru 2017, prima lecție pe care am învățat-o este că trebuie să contextualizăm pentru fiecare țară situația justiției. Tocmai de aceea Eh, trebuie știut că eh, scoreboardul eh, pentru justiție face o comparație generică între sistemele judiciare din statele membre. Un scor scăzut, un scor mai slab, întotdeauna necesită de, de aceea o analiză aprofundată a situației, contextualizată în cadrul unui proces de evaluare specific care se bazează pe dialogul cu autoritățile competențe naționale și care pun în context, în, în cadrul, contextul uh, particularităților fiecărui sistem uh, de juridic uh, această evaluare. Tocmai de aceea am publicat în cadrul semestrului european rapoarte specifice de țară. Pentru 2017 Uh, există 14 uh, rapoarte specifice de țară care conțin recomandări specifice privind îmbunătățirea justiției. O a doua lecțiune pe care am, lecție pe care am învățat-o este că nu trebuie să subestimăm complexitatea găsirii unor indicatori uh, fiabili și complexitatea procesului de culegere a datelor. Datele de tip cantitativ uh, sunt uh, furnizate în primul rând de structuri ASPJ a Consiliului Europei. Este uh, structura care validează eficiența justiției. Alte surse pentru culegerea de date provin din rețelele de colaborare judiciară, precum și din structuri europene existente. Independența justiției este un foarte bun exemplu privind dificultatea de a culege date fiabile pentru, din cele 28 de state membre. Nu există indicatori uh, comuni uh, stabiliți uh, privind uh, independența justiției. În plus, culegerea de date din partea Ministerelor Justiției, acolo unde există uh, presiuni politice, să furnizeze date care nu sunt tocmai fiabile. Tocmai de aceea, împreună cu rețeaua europeană privind consiliile în, din domeniul uh, judiciar și împreună cu uh, Curtea uh, Europeană de Justiție, încercăm să elaborăm un sistem prin care să putem reprezenta faptic, în mod obiectiv, sistemele și garanțiile care sunt menite să uh, asigure o independență a justiției într-un stat membru. De pildă, poate fi revocat din funcție un judecător cu sau fără uh, consimțământul și consultarea sa. În cooperarea cu, uh, în cooperare cu rețeaua europeană uh, uh, în materie judiciară, am uh, realizat acum pentru prima dată o imagine mai fiabilă, mai bună a independenței justiției în UE. Este important să putem evalua toate garanțiile procedurale și uh, ne bucurăm, așa cum a spus și doamna Nuria Diaz, că uh, NCJ veghează asupra obiectivității datelor în ce privește aceste garanții procedurale. De aceea sperăm că de acum uh, rezultatele valorilor noastre vor fi și mai bune. Și acum, în ce privește datele uh, colese din cele 28 state membre. De multe ori, culegerea acestor date este uh, ușor tulburată de aspecte politice, de rezistența unor instituții de a furniza date sau din alte motive. Ultima lecție pe care am învățat din dezvoltarea și elaborarea acestui scoreboard în justiție este că trebuie să progresăm și putem progresa doar pas cu pas, cu consultarea tuturor părților eh, interesate. De aceea, atunci când se dorește instituirea unui nou mecanism, aceste consultări sunt cu atât mai importante, mai ales dacă aceste, acest mecanism vine să uh, analizeze situația și evoluția democrației, ordinele de drept și drepturile fundamentale. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, pentru această contribuție importantă la dezbaterea noastră. Îmi place foarte mult uh, elementul pe care eu îl numesc efectul uh, Eurovision. Ca și concursul Eurovision, uh, oamenii nu sunt neapărat uh, impresionați de muzică, dar nimeni nu vrea să fie pe ultimul loc, toată lumea vrea să câștige. câștige. Deci există un spirit de competiție acolo. Ultimul vorbitor din acest grup de conferențiare este domnul Bodriu. Mulțumesc foarte mult. Prefer să continui în limba franceză, ca și domnul uh, Rangel, folosesc una dintre limbile noastre oficiale de la Luxemburg. Mi s-a cerut să vorbesc așadar despre rolul Parlamentelor Naționale în asigurarea independenței justiției. Aș face câteva observații generale și apoi o să intru în amănunte vorbind uh, uneori și despre experiența noastră de la Luxemburg. Independența de la justiției este nu un scop în sine, ci doar un mijloc pentru a permite ca puterea să fie imparțială față de funcționarea justiției. În lipsa independenței nu există imparțialitatea judecătorilor și fără această imparțialitate a judecătorilor nici nu se poate face actul de justiție în mod independent. Independența nu servește justiției, ci independența e importantă celor care caută să li se facă dreptate. Iar independența și imparțialitatea justiției sunt o cerință, o exigență democratice și un element esențial din statul de drept și apoi în corolar al principiului separării puterilor conceput acum 300 de ani de Locke și de Montesquieu. De asemenea, trebuie să fim realiști. Separarea puterilor astăzi nu este în nicio țară nici rigidă și nici absolută, cel puțin separarea între executiv și legislativ. Efectul majorității politice, efectul majoritar uh, și faptul că astăzi deseori vedem că guvernul și Parlamentul cooperează atunci când există majoritate în ambele părți. Uh, deci să nu uităm acest lucru în sensul că nu mai suntem uh, în sistemul teoretic al separării puterilor conceput de Montesquieu. Acum avem o altă versiune. Însă, ceea ce spunem despre legislativ și executiv nu e valabil pentru justiție, deci pentru puterea judiciară. Aici este foarte clar că independența de facto față de celelalte două puteri este foarte importantă și nici nu trebuie pusă în discuție. Această discuție, această autonomie largă a justiției în diferite sale sectoare fie că e vorba de magistrați, fie că e vorba de procurori, și știu că aici este un subiect uh, delicat în multe țări, presupune un neamestec comple- uh, complet al guvernului în uh, afacerile justiției. Și această neingerință, sau după caz ingerința, este amenințarea cea mai mare. Însă, ca și parlamentar, Ehm, trebuie să înțelegem că neamestecul în afacerile justiției vizează nu numai executivul, ci și legislativul, adică Parlamentul. Parlamentul Național nu trebuie să controleze procesul de justiție, nu trebuie să se amestece în funcționarea justiției, riscul fiind de a dăuna independenței și imparțialității. Astfel, justiția nu trebuie să dea socoteală direct în fața Parlamentului. Parlamentul Național, ca și instituție, nu are de ce să discute anumite cauze și hotărâri uh, pe rol în, în fața diverselor tribunale și jurisdicții. Independența justiției poate și trebuie să fie protejată de către Parlament prin mai multe modalități. În primul rând, Parlamentul este puterea constituantă și avem în Constituție o trimitere la independența justiției. Dau un exemplu, noua Constituție a Luxemburgului. De 15 ani discutăm despre noua Constituție a Luxemburgului, să știți, dar cred că în 2018 chiar o să avem o nouă Constituție la Luxemburg, care spune că avem nu numai independența uh, magistraților, Uh, dar și independența totală a celor din parchet, adică de la procuratură. De asemenea, trebuie văzut cum sunt nominalizați uh, judecătorii și cât de inamovibili sunt ei. Spre, spre deosebire de uh, alte țări, Luxemburg are propriul specific când vine vorba de Consiliul Magistraturii, care are un rol aparte în ce privește judecătorii și funcționarea justiției. Anumiți membri ai Consiliului Magistraturii vor fi uh, numiți în parte și de Parlament la Luxemburg și trebuie să se țină cont numai de competențelor, nu de afilierea lor uh, partizană și în spiritul transparenței. În cadrul acestor uh, um, nominalizări Uh, vor exista discuții legate de criterii și anumite sancțiuni se pot lua împotriva uh, anumitor persoane care nu respectă aceste reguli. Uneori Parlamentul uh, poate să facă recurs la un mediator care să aibă uh, o poziție vis-a-vis -vis de uh, executiv vis-a-vis -vis de Consiliul Magistraturii în anumite cazuri mai delicate. Bineînțeles că în cauzele pendinte nu se intervine direct de către mediator, dar dacă sunt disfuncțiuni, funcționări grave ale sistemului, mediatorul poate să vină și să discute asta la diferitele comisii de specialitate din Parlament și asta în ședințe publice iar Parlamentul poate chiar să adopte o rezoluție, să se pronunțe, etc., pentru că poate să facă, deci vă spunem un raport în ce privește nefuncționarea justiției. Apoi, Parlamentul, ca și forță legiuitoare, se va asigura că legislația care vizează organizarea justiției și legile respective sunt conforme cu Constituția, cu dreptul internațional și cu principiile fundamentale de drept în general la Luxemburg, asta se petrece prin controlul Consiliului de Stat înainte de votul Parlamentului și apoi după uh, prin întrebări preliminare care pot fi adresate curții constituționale. Deseori, judecătorii constituționali sunt uh, principala uh, forță care poate să contreze tendința de Um, neindependență a justiției și cred că este ceva foarte important în contextul funcționării statului de drept. Apoi, Parlamentul votează bugetul de stat și în această uh, condiție trebuie să se asigure că justiția are mijloace financiare suficiente, dar și mijloace de resurse umane suficiente ca să-și facă misiunea. Uh, apoi, Parlamentul controlează dacă legile sunt bine puse în aplicare și mai cu seamă, Parlamentul controlează guvernul, forța executivă. Dacă acesta din urmă <clears throat> încalcă independența justiției, va face recurs la toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a remedia aceste lucruri. E vorba de interpelări, întrebări scrise, convocări ale miniștrilor la comisiile de specialitate, uh, ședințe publice, comisii speciale, comisii de anchetă, toate aceste posibilități sunt uh, la dispoziția Parlamentului, în comisie de specialitate sau în plenară. Și am văzut că și în cazul Luxemburgului, convocarea magistraților în fața Parlamentului poate să fie cât se poate de complicată, pentru că avem această independență a magistraților față de Parlament. Și atunci nu putem să-i convocăm pe magistrați la Parlament, putem doar să-i invităm să vină dar ei pot să aleagă dacă da sau nu se prezintă, deci cu caracter uh, uh voluntar și trebuie să fim atenți în, uh, în ce măsură putem să invităm uh, invit, magistrați sau foști magistrați um, la Parlament. Nu se pune problema să inviți magistrați sau judecători care judecă cauze în curs, pendinte. În octombrie 2013 am avut o dezbatere publică în ce privește oarește emixtiune um, a ingerințelor uh, executivului uh, în procesul de justiție, vorba de niște atentate din 1980 și la vremea aceea se pare că procurorul șef și uh, un ministru uh, um, au obstrucționat uh, calea justiției, e bine, acest lucru a fost uh, apoi supus uh, la vot în Parlament uh, pentru niște măsuri, dar nu s-a votat atunci în Parlament nici demisia ministrului respectiv și nici alte măsuri printre care o declarație care spunea că ministrul a dat dovadă de imprudență și până la urmă din această afacere s-a dovedit că și procurorul și ministrul și-au păstrat funcțiile. Astăzi eh, ei sunt la pensie, însă dezbaterea a avut loc totuși, chiar dacă concluziile nu au fost satisfăcătoare 100%. Iată prezentarea mea, am încercat să arăt cam ce instrumente are Parlamentul Național pentru a permite, pentru a promova independența justiției, dar bineînțeles știm cu toții că pe de o parte avem textele și instrumentele, pe de altă parte avem voința politică de a folosi aceste instrumente pe care le are la dispoziție Parlamentul Național și revine acestuia sarcina de a folosi cu prudență toate aceste mijloace. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Cum dau cuvântul pentru dezbateri. Avem o serie de cereri de luare de cuvânt. Doamna Flora din România, în primul rând. Ladies and gentlemen, it's an honor to be here. Doamne și domnilor, mă bucur că sunt aici. Voi vorbi în limba mea maternă. Mulțumesc. Uh, sunt vicepreședinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Uh, sunt la primul meu mandat și aș vrea să vă informez cu privire la rolul Parlamentului din România asupra monitorizării drepturilor fundamentale și democrației. În țara mea există o subcomisie pentru monitorizarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, astfel încât să ne putem alinia legislația sau anumite măsuri, ă, ținând cont și de Uh, deciziile curții cu privire la respectarea sau nerespectarea drepturilor fundamentale. De asemenea, un instrument util, consider eu, îl reprezintă și comisiile speciale parlamentare de anchetă. Zilele acestea, în România, se află în desfășurare o comisie specială de anchetă a Uh, alegerilor prezidențiale din 2009. Din această comisie fac și eu parte. S-a vorbit aici de rolul Parlamentului în numirea judecătorilor. Ei bine, în România, judecătorii sunt uh, desemnați, sunt propuși de Consiliul Superior al Magistraturii și numiți de către președinte. Parlamentul nu are de a face cu numirea judecătorilor. Cu privire la un um, eventual mecanism de monitorizare a democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale pentru toate cele 27 de țări, uh, vă vorbește un cetățean al cărei, a cărei țări a fost monitorizată timp de 10 ani. Um, aș vrea să vă gândiți că un eventual uh, raport poate fi folosit și ca instrument politic de exemplu, dacă raportul este foarte bun, atunci partidele aflate la putere folosesc asta ca o mândrie. Dacă raportul este prost, atunci partidele aflate în opoziție vor comenta și vor acuza puterea de anumite abuzuri. Uh, și un ultim lucru. Uh, s-a vorbit despre experți, experții care vor monitoriza. Cine sunt ei? cum vor fi numiți. Dar mai este un aspect. De unde își iau acești experți informațiile? Și aceasta este important. Eu personal am observat la mai multe rapoarte de-a lungul anilor, rapoarte de monitorizare ale României, anumite inadvertențe. Luna trecută, domnul Timmermans a fost la București. Am făcut parte din Comisia Parlamentară, care a discutat cu dânsul și despre MCV. A fost de acord că MCV-ul este a moving target, spunând că nu se va mai întâmpla așa ceva. Deci trebuie să fim atenți. Eu, în teorie, sună bine și sunt de acord cu, acest, cu instituirea acestui mecanism, dar trebuie să luăm în calcul și astfel aceste aspecte dacă monitorizarea va fi cum a fost până acum în țara mea, schimbându-se, practic, targetul de la an la an și de la raport la raport. Închei spunând că personal m-am simțit discriminată cu acest, această monitorizare, doar România și Bulgaria fiind monitorizate, iar în schimb, în acești 10 ani am văzut în presă și probleme ale altor țări cu drepturile fundamentale, cu democrația, corupția și așa mai departe. Aceste țări neavând mecanism de monitorizare. Vă mulțumesc frumos! Thank you, Mr. Shinkowski from Poland. Mulțumim, reprezentantul Poloniei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această dezbatere. E o dezbatere extrem de actuală și foarte pertinentă. Spre deosebire de multe țări în care acest control al democrației uh, s-a făcut uh, în mod uh, foarte strict, S-a controlat, de exemplu, separarea puterilor între puterea executivă și puterea parlamentară și s-a verificat foarte mult independența acestor puteri. În Polonia, până acum, nu a existat un astfel de mm, mecanism de monitorizare. Deci, doream să vă atrag atenția că până acum în Polonia situația era după cum urmează. Aveam Consiliul Judiciar, Uh, format din magistrați și președintele acestor magistrați era numit uh, chiar de către ei, de către magistrații respectivi. Nu controla nimeni uh, procesul de numire al directorului acestei instituții și a felului în care funcționa. Mi-a plăcut ce a spus domnul Bodri, care ne-a explicat felul în care funcționează situația în Luxemburg. Și cred că Ă, în reforma în curs ă, a justiției din Polonia merge tocmai în această direcție. Ă, ideea e ca Parlamentul, în calitate de reprezentant al poporului, să dobândească o pârtie de influență în acest proces de numire a Consiliului Justiției. Din cei 25 de judecători, 15 vor fi numiți de către Parlament și ei vor uh, reprezenta cetățenii și apoi ei vor putea uh, interveni în numirea judecătorilor administrativi. Ne lipsea un astfel de mecanism înainte. În pregătirea acestei reforme, mai bine de jumătate dintre polonezi, dintre cetățeni, s-au, uh, au avut uh, o evaluare foarte critică a felului în care justiția funcționează în Polonia. S-a făcut un studiu Uh, un uh, sondaj și deci mai bine de jumătate din populație a exprimat îndoieli în ce privește funcționarea justiției, uh, eficien, eficiența și independența judecătorilor. Se fac se emit foarte multe critici. L-am ascultat cu mare atenție pe domnul Frank Engel. Încă o dată a luat în colimator Ungaria și Polonia, criticându-le foarte aspru. Eu vă încurajez să o luați pe făgașul uh, Parlamentului European, să vă concentrați pe misiunea dumneavoastră, pe sarcinile dumneavoastră și să nu vă băgați uh, nasul în treburile statelor membre bazându-vă doar pe reacțiile din presă. O să vă punem la dispoziție toate ă, detaliile acestei reforme, pentru că această reformă va duce mai mult, și mai multă supraveghere democratică a procesului de justiție. Tocmai pentru ca cetățenii să poată să influențeze felul în care funcționează justiția. Vă invit chiar să veniți în Polonia ca să verificați toate aceste păreri câteodată nedrepte pe care vi le-ați făcut în ce privește justiția din Polonia. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Iurec acum. Mulțumim uh, foarte mult. Foarte mulți colegi au vorbit uh, de argumentele uh, juridice, ratio legis, în legătură cu care avem anumite îndoieli. Nu se poate ca uh, mai multe instituții să aibă aceleași competențe. Doar Consiliul European poate să se pronunțe dacă un stat, de exemplu, încura, uh, încalcă uh, dispozițiile articolului 2 și după aceea Parlamentul poate să uh, facă uh, o cerere în atenția statului respectiv sau Comisia Europeană poate, poate să procedeze la fel. Deci, iată, domnul Engel poate să adreseze o astfel de solicitare în calitate de europarlamentar uh, statului respectiv. Dar vă rog încă o dată să se respecte decizia Consiliului European. Și apoi mai există îndoieli legate de valorile din articolul 2, felul în care ele sunt uh, tratate. Uh, mă întreb dacă este vorba de norme universale, transcendente, normele de care vorbea domnul, uh, doamna Sofinvel. Sunt norme pe care le încălcăm, așa se spune unii dintre noi, sau sunt doar instrumente politice? Eu personal am anumite rezerve uh, în ce privește aceste norme din articolul 2. Haideți să ne gândim la statul de drept. Uh, în Köln știți că uh, au fost uh, violate și molestate mai multe femei. Știți că au fost și imagini cu polițiști care pur și simplu nu aplicau legea uh, această informație independentă nu a ajuns în uh, mass media. A fost uh, controlat uh, procesul de comunicare. A fost foarte clar. Apoi, Polonia a fost atacată pentru inițiativa sa de ocrotire a vieții, chiar de la început, din faza embrionară. În urmă cu Uh, uh, puțin timp am, am aniversat 20 de ani uh, de existența Tribunalului Constituțional, care spunea că protecția vieții de la prima clipă în numele dreptului polonez reprezintă o, un drept constituțional, iar Polonia a fost atacată pentru această dispoziție constituțională. Iar președintele Timmermans e în Polonia uh, și n-a spus niciodată că trebuie să se respecte cu sfințenie, uh, sfințenie Constituția unui stat membru. Această arhitectură constituțională uh, poloneză e asemănătoare cu cea din țările fondatoare atunci când s-a semnat tratatul de la Roma. Și pe atunci singurele țări care care uh, aveau astfel de prevederi erau țările comuniste. Se mai pune și problema uh, demnității umane. L-am întrebat uh, pe domnul Timmermans ce părere are despre legislația în legătură cu eutanasia în Olanda, în țările de jos. N-am primit niciun răspuns. Nu există niciun fel de dialog pe această temă. Nu o să vorbesc acum doar despre conflictul uh, constituțional din Polonia, dar Polonia și Ungaria sunt atacate pentru că guvernul nostru nu face decât să pună în aplicare deciziile democratice ale societăților noastre. Ungaria a făcut obiectul uh, atacului pentru că a organizat o, consultare generală. Nu făcea decât să uh, aplice instrumentele pe care îi le punea la dispoziție mm, democrația. Deci e atacată democrația. Din punctul meu de vedere, aceste valori care figurează la articolul 2, aceste valori sunt folosite ca instrumente politice și nu ca valori universale. Și mai ales nu se uh, respectă principiul dialogului, nu se dialoghează și nu se respectă poziția adversarului pentru că în acest parlament există acest parlament este o instituție simbolică pentru democrație. În fine, doamna Invelt îl oprește pe domnul Jurek pentru că și-a expirat timpul, dar mă opresc, uh, mă, mă, mă apropiu de concluzii. Eu fac parte din grupul deputaților care, pe vremea dictaturii în Polonia, uh, și-au pus în pericol viața pentru a uh, lupta pentru valorile de care vorbim, demnitate umană, democrație. Ne-am luptat cu dinții pentru aceste valori și adesea uh, împotriva celor care aveau alte valori Solidaritatea însă este o tendință foarte amplă care acoperă multe persoane cu multe filozofii de viață, cu multe mentalități. Dar noi ne-am unit în jurul acestor valori comune și prin schimbul de experiențe, prin dialog, putem construi ceva bun. Mulțumesc! Domnul Britanii din Ungaria acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Onorată comisie, având în vedere că domnul Frank Engel a făcut declarații care au implicat uh, în mod explicit țara mea, Ungaria, trebuie să permiteți-mi să-i răspund. Mai întâi aș vrea să accentuez că Parlamentul uh, Ungar este parlament al unui stat membru al UE și al uh, unui stat membru al uh, Consiliului Europene care respectă drepturile fundamentale, democrația și statul de drept. Parlamentul European a adoptat un punct de vedere pe 17 mai 2017 în legătură cu uh, aplicarea articolului 7, uh, a, uh, o declarație pe care noi o respingem. Afirmă că în Ungare există pericolul clar al încărcării tratatelor deputații de stânga și liberali din 2010 încoace solicită acest, aplicarea acestui articol 7 pe care noi o respingem cu fermitate și credem că este un fapt uh, prezentat uh, fals, cum că aici ar fi uh, încălcate prevederile tratatului și este un uh, atac la demnitatea noastră dacă se consideră că încălcarea tratatului uh, este justificată doar prin faptul că Ungaria tratează altfel problema de pildă a uh, migrației. Ungaria este în continuare dispusă pentru clarificarea prin dialog între egali a tuturor acestor aspecte. În încheiere, permiteți-mi, doamnă președinte, că Ungaria luptă pentru o Europa puternică și tocmai de aceea dorește ea însăși să reformeze politica de la Bruxelles, astfel încât să fie uh, Europa o, un spațiu mai bun, mai economic, mai prosper și lipsit de terorism și insecuritate, instabilitate. Mulțumesc! Thank you. Just briefly to your... Mulțumesc foarte pe scurt în legătură cu observațiile dumneavoastră că stânga și liberalii uh, solicită invocarea articolului 7. Aș dori să vă reamintesc că totuși a fost vorba de majoritatea Parlamentului, inclusiv uh, colegi din uh, Partidul Popularilor. Și aș dori să mai subliniez, sigur că nu pot să-i reprezint pe socialiști sau pe verzi, dar pentru grupul meu, grupul liberalilor, atunci când un guvern condus de către un partid liberal o, a luat o razna, am fost la fel de critici. Chiar în urmă cu două, trei săptămâni am avut uh, o dezbatere în legătură cu situația din Republica Cehă, am avut o dezbatere în legătură cu felul în care guvernul danez uh, trata solicitanții de azil și dacă guvernul olandez uh, va greși, eu voi fi prima care voi critica. Deci nu putem vorbi despre părtinire politică aici. Având în vedere că nu a mai cerut nimeni cuvântul, aș dori să dau cuvântul intervenienților, experților noștri, vă propun să vă dau cuvântul în ordine inversă ca să răspundeți la întrebările adresate. Deci întâi domnul Bodri, după aceea domnul Crabit, doamna Diaz și după aceea domnul Engel va trage concluziile finale. Domnul Bodri, mulțumesc. Aș dori să fac o precizare în legătură cu situația din Luxemburg Colegul din Polonia n-a înțeles foarte bine cum uh, funcționează Consiliul Național din uh, uh, Luxemburg. Judecătorii nu sunt desemnați de către Parlament. Deci Parlamentul nu a desemnat uh, uh, judecătorii. E vorba de președinți uh, de jurisdicții înalte și judecători aleși de către judecători. Deci avem unii judecători desemnați și unii aleși de către mm, baroul avocaților și apoi uh, personalități desemnate de către Parlament uh, pe baza criteriilor pe care le-am enumerat. Nu încercăm să uh, punem în aplicare în, Poloni, în, în Luxemburg modelul polonez. Mulțumesc. Domnul Crabit, mulțumesc. E o uh, precizare utilă și faptul că statele membre înfăptuiesc uh, reforma justiției, uh, putem spune că nu pornim de la zero, nu e un uh, teren viran. Există norme europene care au fost adoptate mai ales de către Consiliul Europei, există norme care au fost pregătite de către rețeaua judiciară europeană și e foarte important, bineînțeles, să avem reforme compatibile cu aceste norme europene. Mă gândesc, de exemplu, la recomandarea Comitetului de Ministri a Consiliului Europei din 2010, care a enumerat o serie de norme la care s-a ajuns tocmai ținând cont de diversitatea sistemelor judiciare din uh, statele membre ale Consiliului Europei. Și una dintre normele respective e ca judecătorii care fac parte din Consiliul Magistraturii, din Consiliul Justiției, trebuie să fie aleși de către judecători și nu de către Parlament. E un exemplu concret. Ne aflăm într-un domeniu în care Europa, Europa extinsă, pentru că vorbim de Consiliul Europei, a făcut progrese dacă facem o comparație cu ce se întâmpla în urmă cu 40 de ani. Și s-au pregătit aceste norme care sunt uh, unanim recunoscute și acceptate. Și deci e important uh, ca statele membre să, atunci când uh, pregătesc reforma justiției, să țină cont și de aceste norme europene. Și e important și pentru Uniunea Europeană, pentru că, încă o dată, e important să nu uităm că un tribunal național, de exemplu, e un tribunal european. Un judecător național e un judecător al Uniunii Europene. Uh, atunci când e vorba de aplicarea dreptului comunitar. Și dreptul de apel la tribunal, care este stipulat în Carta Drepturilor Fundamentale, permite oricărui cetățean să meargă în justiție pentru a cere respectarea drepturilor care sunt garantate în virtutea legislației europene. Și deci acest drept de a merge în distanță e, uh, vizează dreptul de a uh, merge în fața unui judecător independent. Și de aceea este foarte important și noi suntem foarte vigilenți pentru ca reformele justiției din diversele statelor membre să garanteze tocmai independența justiției. Dacă nu, avem o problemă cu uh, punerea în aplicare a dreptului comunitar. Deci, e o problemă care ne interesează pe toți uh, și de care depinde până la urmă viitorul Uniunii Europene. Și o ultimă observație cu privire la valorile comune. Articolul 2 citează Uh, valorile comune. Deci toată lumea înțelege la fel aceste valori comune care decurg din jurisprudența Curții uh, Europene de Justiție, dar și din jurisprudența Curții de la Strasburg. Și deci, bineînțeles, pot părea generale, poate părea că e vorba de valori generale, dar încă o dată nu pornim de la zero – aceste valori care figurează în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană au fost enumerate acolo pentru că există o înțelegere comună a înțelegerilor, un soclu comun. Și e important să repetăm că acest soclu comun e vital pentru viitorul Uniunii Europene. Și de aceea, în cartea albă, cu privire la viitorul Uniunii Europene, probabil că ați constatat că toată această dimensiune valori Uh, e foarte importantă. Indiferent de diversele scenarii posibile, e foarte clar că viitorul nu se va construi decât dacă avem de-a face cu o punere în aplicare a valorilor noastre comune. E un mesaj foarte important și, așa cum spuneați, trebuie să fim foarte atenți cu această relativizare uh, sau banalizare a acestor valori. Putem avea viziuni diferite, dar știm când statul de drept a dispărut sau când democrația este atacată. Deci trebuie să fim foarte atenți cu aceste valori și să nu considerăm că uh, ele sunt doar niște valori abstracte, generale și că fiecare le poate interpreta cum îi place. Și aici avem un achi, dreptul comunitar. Mulțumesc foarte mult, doamna Dias. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Ehm, vreau să lămuresc o posibilă interpretare greșită din partea reprezentantei României. Când vorbesc de faptul că parlamentarii eh, național au un rol important în numirea judecătorilor, nu mă refer la numirea propriu-zisă a judecătorilor de către eh, membrii Parlamentului. Uh, eh, ENCJ este o rețea reprezentată de 28 de state eh, membre. 20 din cele 28 de state membre au un Consiliu Superior al Magistraturii sau un organism similar și de obicei eh, Ministerul Justiției este eh, este observator acolo unde nu există consilii superioare ale magistraturii reprezentate. Și consiliile ar trebui să numească și să promoveze judecătorii, nu parlamentele. Iar nu vreau să uh, mă implic în uh, discuțiile pe marginea reformei în justiție din Polonia, dar pot să vă spun că într-un recent sondaj uh, în anonim transmis tuturor judecătorilor din Europa, la care au răspuns peste 2000 de judecători, răspunsurile pe Polonia sunt de genul. Cred că 70% din judecătorii din Polonia consideră că uh, drepturile și inamovibilitatea, independența lor nu au fost respectate de către guvern. În ce privește ingerințele din partea Parlamentului, 70%, uh, 72% dintre judecătorii din Polonia au considerat că au suferit astfel de ingerințe din partea Parlamentului polonez. Astea sunt rezultatele unui sondaj pe care am vrut doar să le Uh, prezint uh, succint. Un minut uh, înainte de a da cuvântul domnului Engels. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu, nu știu de ce suntem acuzați. Eh, deci, în Germania, eh, judecătorii federali sunt numiți de eh, Ministrul Federal al Justiției. În Austria sunt numiți în funcție de președintele federal la propunerea unui consiliu. În Suedia, judecătorii sunt numiți de guvern și parlament la propunerea unui consiliu de magistrați. Deci, având în vedere Eh, având în vedere toate acestea, cred că procedura eh, eh, diferă de la stat la stat în funcție de cultură, dar vă rog atunci, dacă, dacă asta vi se pare o critică sau ingerință, faceți niște propuneri concrete. Arătați-ne unde considerați că e nevoie să se intervină. Ce, de ce ne acuzați de fapt? Că că au fost judecători uh, numiți cu implicarea uh, reprezentanților populației? Cred că rezervele și îngrijorările uh, legate de Polonia și în Ungaria nu sunt doar preluate din presă, ci au fost formulate într-o manieră foarte detaliată de organisme cu adevărat independente, între altele și Comisia de la Veneția, dar nu numai. Deci eu cred că asta trebuie să facă parte unui, uh, a unei dezbateri separate. Dar tocmai, tocmai această situație arată că e nevoie de un mecanism mai extins, cu mai cuprinzător, care să poată trata și aceste probleme. Pentru că nu spunem că un sistem este mai bun decât celălalt. Vorbim aici despre et, uh, stabilirea unor standarde uh, comune. În țările de jos nu există curte constituțională, de pildă. Eu aș fi în favoarea creării unei astfel de instanțe. Eh, asta, dar asta nu înseamnă că țările de jos este o republică bananieră fără democrație. Da? Deci eh, există diferite modele de democrație. Poți să ai democrație eh, reprezentativă, una care este o democrație care conferă puteri sporite președintelui. Există diferite modele. Ideea este ca standardele comune să fie respectate de toată lumea. Nu e vorba de a incrimina un sistem sau a spune că unul este mai bun decât celălalt. Domnule Engel, aveți cuvântul, ultimul vorbitor din acest uh, panel. Uh, uh, Mulțumesc. O să folosesc o altă limbă oficială din țara mea. Avem trei limbi, deci avem mai multe opțiuni. Nu o să reproșăm niciodată țărilor de jos că sunt o republică bananieră. Poate o monarhie fără guvern, poate. Uh, da, nu mergem până la politică bananieră. Se poate întâmpla, în Belgia a funcționat foarte bine. Belgia a, a continuat fără guvern destul de mult timp uh, în concluzie, în ce privește Polonia, Ungaria și poate alte viitoare state, pentru că e vorba de tendințe pe care le uh, observăm în aceste două țări, ceea ce nu înseamnă că uh, nu va fi nimeni altcineva vizat. Eu știu că, eu cred că știm cu toții de ce vorbim. Foarte bine. Știm de ce vorbim. De exemplu, în Polonia vorbim de eliminarea, de, de Uh, faptul că Tribunalul Constituțional a fost uh, politizat total. Uh, până la urmă, ar putea să fie chiar și în ordine din punct de vedere constituțional, dar dinamica politică, procesul politic care se ascunde în spatele acestei evoluții, nu este bun. Eu știu că dumneavoastră aveți o poziție foarte diferită, la fel ca și uh, colegul din Ungaria. Aveți poziții complet diferite de poziția mea, dar avem de-a face cu o problemă care Uh, nu e marcat de logica europeană de a conduce. Noi, la nivel european, ne-am pus de acord în legătură cu felul în care se, constru- se construiește uh, arhitectura instituțională într-o țară și cum uh, funcționează instituțiile. Și noi considerăm, pentru că știți acest lucru, pentru că vi-l reproșăm destul de constant, în primul rând Ungariei și acum și Poloniei, știți că noi considerăm că apartenența la Uniunea Europeană necesită ca aceste fenomene să fie abordate altfel. Acum vom vedea ce va mai fi. Nu o să uh, apucăm să ne batem, să ne păruim, dar cred că la un moment dat va trebui să ne punem de acord că anumite practici uh, poloneze, uh, maghiare și așa mai departe sunt sau nu uh, acceptabile în Europeană sau ă, ă, altfel spus, sunt acceptabile într-o reuniune a unor state sau o federație ă, căreia v-ați alăturat din propria inițiativă. Uniunea Europeană nu v-a obligat să aderați. Nu Uniunea Europeană a aderat la Ungaria sau la Polonia. Polonia sau Ungaria au aderat la Uniunea Europeană. Vă reamintesc doar un proces istoric care a avut loc. Și vom continua probabil să avem poziții diferite. Dar partea bună este că în Europa putem să facem acest lucru în incinte parlamentare, în mod civilizat și nu altundeva, prin alte mijloace, dar ce vă pot spune uh, e că pe mine mă dezgustă anumite practici insist asupra acestui cuvânt, dezgustă. Uh, stopăm, uh, să oprim Bruxelles. Ultima campanie din Ungaria este de un prost gust atât de grav încât nici nu știu cum aș putea o să o calific. Îmi lipsesc cuvintele. Și mi se spune că s-a terminat cu această campanie și că 1,7 milioane de uh, respondenți au participat la această campanie, ceea ce ar fi un succes fenomenal. Dar e vorba de 15% din alegători care au participat sau care s-au exprimat. Ceilalți, uh, practic, Uh, i-au transmis uh, mesajul uh, guvernului, lăsați-ne în pace. La fel ca și cu referendumul pentru migranți, 60% din populație nici măcar nu s-a dus să voteze. E totuși interesant. Recent se pare că premierul ungar a descoperit că Bruxelles e de partea teroriștilor. Au fost și articole bine documentate în presa maghiară care ne scapă, din păcate, pentru că foarte puțini dintre cei care nu sunt maghiari înțeleg limba maghiară. Uh, avem uh, sigur traducători care ne pot ajuta, dar ce vă pot spune este că un premier al unei țări care face parte din Europeană, care afirmă că capitala Belgiei, care adăpostește instituțiile uh, europene, ar fi în tabăra de partea, de partea teroriștilor, teroriștilor, este o afirmație care merge prea departe și care este complet decalată față de obligația sa de cooperare sinceră și loială cu instituțiile Uniunii Europene ar trebui să vorbim de astfel de declarații. Eu sunt pentru aplicarea articolului 7 Ungariei și poate mâine și altor state, pentru că consider că astfel de derapaje, dacă sunt tolerate, la un moment dat vom ajunge uh, în punctul în care am fost în uh, urmă cu câteva zeci de ani și când totul uh, a basculat sau ne-a scăpat de sub control. Nu, uh, Bruxelles nu este de, în tabăra greșită și așa va rămâne. Mulțumesc! Am încheiat această dezbatere și recunosc că există câteva probleme care sunt controversate, delicate și care stârnesc uh, și uh, uh, pasiuni, dar domnul Engel are dreptate atunci când spune că discutăm, deci în, în uh, natura democrației este să discutăm aceste uh, lucruri în mod uh, civilizat și că e bine să încercăm să găsim uh, soluții împreună. Dar, practic, acesta a fost obiectivul nostru. Nu voiam să avem o dezbatere internă, pentru că, sincer, Dezbaterea cu privire la guvernul Orban durează de șapte ani și ne-am cam obosit. Poate că și guvernul maghiar s-a obosit să aibă această navetă da, e adevărat, nu e adevărat, da, da și nu. Și de aceea cred că este foarte important să avem norme comune, pe baza normelor existente deja, pentru că, așa cum spunea domnul Crabit, nu începem chiar de la zero. Și cred că domnul Hampel și domnul Crabit ă, ă, ă, în fine au spus același lucru. Funcționarea întregului sistem se bazează pe funcționarea fiecarei bucățele. Uniunea Europeană e o comunitate de valori, dar este și o comunitate a dreptului. Și așa cum spunea domnul Krabit, justiția, uh, tribunalele naționale, atunci când aplică legea europeană, devin tribunale europene. Deci trebuie să știm că toată lumea e, folosește aceleași norme Uh, aceleași criterii. Bineînțeles că pot, uh, pot apărea puncte de vedere diferite pe care trebuie să le discutăm, ceea ce nu înseamnă că totul e relativ. Avem anumite norme minime și dacă anumite guverne spun că nu vor să le respecte sau nu mai vor să le respecte, atunci poate că ar fi timpul să ne despărțim. Dar eu sunt convinsă că majoritatea inclusiv din țările uh, de care vorbeam, majoritatea oamenilor nu vor asta. Vor să facă parte din familia europeană și să găsească soluții împreună cu noi. Deci, invit pe toată lumea să se gândească la această propunere pe care am făcut-o de a numi un raportor pe fiecare stat membru și să continuăm această uh, dezbatere în pe o bază mai permanentă, așa cum spunea și domnul Bodri, să avem o ordine de zi, de exemplu, să avem obiective și să vedem cum putem continua cu acest uh, acest proces. Raportul Parlamentului European este un punct de plecare, dar nu e punctul de sosire. Deci, vă lansez această propunere. Și o ultimă observație concretă. Putem continua această dezbatere în mod mai plăcut la prânz. Îmi cer scuze pentru că va trebui să vă părăsesc. Mi-ar fi plăcut uh, să pot participa la prânz, dar din păcate trebuie să merg și altundeva și, după cum spuneam, încă nu sunt, omni, nu, nu sunt uh, omniprezentă, nu sunt ubicuă, trebuie să mm, merg altundeva, dar domnul Engel, uh, vă las pe mâini bune cu domnul Engel și veți putea să vă încrucișați buzduganele cu el uh, la prânz. Vă invit să beți un pahar cu vin, deci vă mulțumesc pentru prezența la această dezbatere foarte bună, cred eu, și sper că vom continua și, să, și uh, vom face pași importanți înainte. Mulțumesc!